Thank you, uh, Madam Tyson. Mulțumim foarte mult, doamna Tyson. Acum dau cuvântul uh, membrilor uh, în conformitate cu lista vorbitorilor. Mai întâi dau cuvântul domnului David Casa de la PP. Thank you, Chair. Commissioner Designate, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar de semnat. în discursul dumneavoastră introductiv ați subliniat de mai multe ori, și cred că bine ați făcut, că uh, noua prioritate cheie a Comisiei trebuie să fie uh, crearea de locuri de muncă. 26 de milioane de uh, oameni sunt fără loc de muncă, între ei foarte mulți tineri. De aceea, suplimentarea eforturilor pentru găsirea unui nou loc de muncă pentru acești oameni este foarte importantă și aveți multe instrumente la îndemână pentru a face acest lucru puteți stimula mobilitatea forței de muncă, puteți mobiliza instrumente financiare, toate acestea sunt bune, dar ă, nu este, doar, nu este suficient, pentru că trebuie să avem și o disponibilitate a locurilor de muncă și vreau să știu ce intenționează să întreprindă cu Comisia pentru a crea circumstanțele care să uh, creeze până la urmă aceste locuri de muncă. Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că este o întrebare care și este o, o temă care Și dacă îmi permiteți să acum trec uh, la neerlandeză. Încă o dată, Chestiunea pe care o aduceți în discuție este foarte importantă, pentru că crearea locurilor de muncă este importantă în special pentru aceia care de mai mult sau mai puțin timp caută un loc de muncă. Aceștia trebuie îndrumați, trebuie instruiți, trebuie ca atât cererea cât și oferta în domeniul locurilor de muncă să fie ajustate la realitățile existente. Și în declarația uh, președintelui Jean-Claude Juncker um, uh, este cuprins uh, intenția de a crea un program pentru crearea locurilor de muncă. Sigur că avem nevoie și de creștere economică și una și aceste două domenii se întrepătrund și se intercondiționează. Însă trebuie mai, mai trebuie adăugat că cererea de una singură, creșterea de una singură nu este suficientă pe lângă creștere economică, trebuie să existe și un program de investiții pentru crearea de locuri de muncă. Am amintit deja cele 300 de miliarde de euro care uh, urmează a fi puse la dispoziția acestor, acestui program. Sigur că acești bani uh, vor fi uh, disponibilizați și pentru proiecte de cercetare și de dezvoltare nu trebuie suprareglementate anumite domenii, trebuie să oferim stimulente și trebuie să creăm încredere, stabilitate. Trebuie să creăm uh, stabilitate și încredere pentru investitori, pentru ca aceștia să uh, investească în piață, să nu mai fim atât de dependenți de bănci pentru uh, investiții și trebuie să aducem mai aproape, față în față, cererea și oferta în condițiile unei economii de piață sociale. Deci să avem creștere, economie, dar și o protecție socială, pentru că atunci vom avea ocuparea forței de muncă. Uh, I'll give the floor to... Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Jutta Steinrück din partea socialiștilor și democraților. Vă rog. Uh, Bună dimineața, doamnă Tyson, și bine ați venit uh, în numele socialiștilor și democraților în această comisie. Ne așteptăm pe bună dreptate ca competiția de dumping social și dumping la locul de muncă să se oprească. Pentru că acest dumping social și la locul de muncă este la ordinea zilei. Președintele Comisiei, Juncker, s-a angajat să analizeze și să modifice acolo unde este necesar regulamentul privind, directiva privind detașarea lucrătorilor. Așadar, ce măsuri concrete ați prevăzut pentru ca salariații noștri din întreprinderile legionale și locale să se poată apăra împotriva infractorilor care uh, promovează acest dumping, dumping social și la locul de muncă. Ja, dankjewel mevrouw. Ehm, Mulțumesc doamna deputată. Detașarea lucrătorilor este o temă sensibilă, o știm și ne-am preocupat de această directivă uh, și în acest Parlament. Important este însă, în primul și în primul rând, ca regulile să fie respectate. Am constatat că nu întotdeauna s-a făcut acest lucru, de aceea am uh, și lansat o analiză a directivei de detașare pentru a vedea uh, ce se poate și ce trebuie modificat. Am făcut-o chiar în acest uh, Parlament. Tocmai de aceea, mai întâi vom vedea și vom analiza cum este pusă în aplicare uh, și apoi trebuie, sigur, să vedem ce ajustări mai sunt necesare. Dar punerea în aplicare în statele membre trebuie să fie mai întâi verificată și impusă în tocmai. Deci, la nivelul statelor membre, trebuie împreună cu guvernele naționale să desfășurăm o inspecție și un control prin care să ne asigurăm că metodologia de punere în aplicare este respectată în tocmai în practica curentă. peste 2 ani vom vedea care este eficiența uh, punerii în aplicare acestei directive, vom vedea ce s-a soluționat, ce nu s-a soluționat și atunci vom putea să uh, propunem uh, eventuale măsuri de ajustare. Evident că până la acest termen nu trebuie să evităm să discutăm uh, în continuare anumite concepte cheie cu privire la salarul minim garantat, venitul minim și uh, trebuie să evaluăm oportunitatea uh, includerii acestora într-o formă sau alta în directiva de bază. Deci eh, trebuie directiva de punere în aplicare mai întâi să fie analizată și monitorizată pe parcurs. Nu trebuie să eh, ne schivăm eh, de la provocările și dificultățile cu care eventual vom fi uh, confruntați, pentru că chiar președintele Comisiei Juncker a spus că trebuie să revizuim această directivă. Doamna McIntyre are cuvântul. Thank you, Mrs. Mrs. Tyson. I'm over here. <laughs> Uh, on behalf of these... Mulțumesc foarte mult, doamne Tyson. Uh, în numele grupului meu uh, vă urez foarte un călduros bun venit în această dimineață. Vă amintiți că în mandatul precedent am adoptat un raport care se numea Cum poate Uniunea Europeană să-și aducă contribuția la crearea unui mediu prielnic pentru companii, uh, întreprinderi uh, și uh, up uri pentru că ele se poate crea locuri de muncă. E de competența Comisiei de Ocupare. Și în acest raport se evidenția această tendință a companiilor care Uh, își relocalizează producția și serviciile în Europa și uh, se pune accentul și pe oportunitățile pentru crearea de locuri de muncă. Deci noi credem că uh, economii, economiile Uniunii Europene, statele membre, au această oportunitate de a readuce locurile de muncă înapoi pe teritoriul statelor membre. Am vorbit despre aceste ghișeuri unice pentru a ajuta companiile să uh, Uh, fac acest lucru și aș dori să vă întreb uh, care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie rolul Comisiei pentru a ne asigura că aceste locuri de muncă revin în Europa. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că trebuie pur și simplu să ne asigurăm că creăm un mediu prielnic pentru companii, pentru afaceri în Europa. Dacă dorim să creăm locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că creăm locuri de muncă. Sigur că se pot crea locuri de muncă în domeniul public, dar dacă dorim cu adevărat să avem o ocupare de plină, trebuie să creăm locuri de muncă, de muncă în sectorul privat. Deci trebuie ca întreprinderile să fie stimulate, companiile trebuie să mm, aibă această dorință și curajul de a se dezvolta și să dea a angaja. Uh, deci trebuie să acordăm uh, companiilor această posibilitate de a se extinde, de a crește. Și deci trebuie să le punem la dispoziție toate instrumentele pe care le avem uh, la dispoziție. Nu putem vorbi doar de o soluție, pentru că uh, soluția este complexă, problema are uh, mai multe fațete și trebuie să îndepărtăm uh, toate uh, piedicile, toate obstacolele în calea dezvoltării întreprinderilor, deci trebuie ca toate aceste bariere să fie distruse. Uh, Mă gândesc, de exemplu, uh, dar nu numai la această soluție, uh, ca o soluție viabilă la uh, simplificarea administrativă. Pregătirea pe care Comisia a făcut-o în amont în acest domeniu mi se pare foarte importantă. Deci, înainte de a veni cu noi propuneri, trebuie să evaluăm instrumentele existente care trebuie să fie cu adevărat puse în aplicare. Dar trebuie de asemenea să uh, Uh, evaluăm și impactul deciziilor noastre după ce ele au fost uh, luate. Trebuie să avem curajul să, primim, uh, să privim adevărul în față, să facem o evaluare corectă a măsurilor pe care le-am, le-am adoptat. Trebuie să revizuim toate textele legislative, mm, chiar și directiva cu privire la protecția lucrătorilor la locul de muncă, fără a pierde din vedere obiectivul final, protecția lucrătorilor. Dar dacă constatăm că există piedici în calea creșterii, atunci trebuie trebuie să ne asigurăm că le îndepărtăm pentru a ne asigura că companiile sunt eficiente. Sigur că am mai multe de spus, dar în două minute nu pot uh, să vă prezint uh, toate uh, soluțiile necesare. În orice caz, cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a crea un mediu prielnic pentru companii. Mulțumesc, doamna Harkin, acum în numele grupului uh, ALDE. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar desemnat Tyson. În numele grupului ALDE vă urez un uh, călduros bun venit la Parlament. Spuneați în discursul dumneavoastră că nu am atins multe dintre obiectivele strategiei EU 2020 și dacă ne gândim la obiectivele pentru excluziunea socială și rata de angajare, așa este. În această dimineață l-am auzit pe Jean-Claude Juncker care spunea că trebuie să să evaluăm consecințele sociale ale tuturor măsurilor pe care le adoptăm. Având în vedere obiectivele uh, 2020 și faptul că ele sunt uh, strâns legate de punerea în aplicare a semestrului european, care credeți că sunt uh, schimbările necesare în semestrul european pentru a atinge aceste obiective din uh, strategia UE 2020, de exemplu, uh, indicatorii sociali, uh, consolidarea uh, Uh, um, aplicării lor, implicare de plin a Parlamentului European în acest proces sau orice alte propuneri pe care le puteți avea în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Harkin! Da, într-adevăr, uh, e o întrebare foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că Europa noastră devine mai uh, socială Uh, și că acest aspect uh, se regăsește și uh, în liniile directoare ale domnului Juncker, care sunt foarte importante pentru portofoliul meu. Să vedem care sunt obiectivele UE 2020 Uh, trebuie să ne asigurăm că în domeniul afacerilor sociale ele se concretizează. Haideți să începem cu indicatorii sociali. Ei există, dar câteodată sunt considerați uh, la modul foarte abstract. Uh, ideea este să îi trecem în revistă acest indicator fără însă a-i folosi, fără a-i pune în aplicare nu uitați că între comisarii, viitorii comisarii, a existat un acord conform căruia acești indicatori uh, sociali ar trebui să dobândească uh, mai multă greutate. Și eu aș dori ca acești uh, Uh, acești indicatori sociali să dobândească o importanță mai mare tocmai pentru a corecta dezechilibrele bugetare. Deci folosind acești indicatori trebuie să examinăm uh, situația concretă din fiecare stat membru, ceea ce ar trebui să se transpună și în uh, recomandările pe țară, așa numitele Country Specific Recommendations. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că partenerii sociați sunt uh, parte la acest proces. Există aceste recomandări cu privire la partenerii sociali. Dar uh, toate aceste indicații vizează mai ales statele membre. Cred că ar trebui însă să facem noi uh, recomandări în acest domeniu, pentru că statele membre au tendința să ne reproșeze faptul că Europa își bagă nasul în prea multe, dar cred că e de datoria noastră să ne uh, implicăm în situația lucrătorilor. Cred că și Parlamentul European ar trebui să aibă un cuvânt de spus prin uh, controlul democratic, așa cum facem pentru dialogul macroeconomic, pentru uh, săptămâna specială, pentru indicatorii economici și mai ales să avem un dialog concret, veritabil, pentru ca acești indicatori să fie fie cu adevărat optimizați. Mulțumesc uh, foarte mult. Are cuvântul acum uh, reprezentanta grupului GUE. Hjertelig velkommen, jeg sidder her. Øh, tak for din meget spændende indledning. Aici sunt. Mulțumesc uh, pentru prezentarea introductivă foarte interesantă, spune doamna Cari. Doresc să mă concentrez pe o provocare majoră de pe piața muncii și anume vedem din ce în ce mai des că lucrătorii suferă presiuni uh, de uh, a se declara independenți, să-și creeze întreprinderi uh, pentru ca angajator, adevăraților angajatori să nu trebuiască să suporte costurile concediului de maternitate, de exemplu. lucrătorii ne-au spus că din cauza, de exemplu, în cazul piloților, acestea ne-au spus că sunt atât de stresați de situația lor pe piața muncii încât acest lucru periclitează siguranța zborurilor. Ce veți face uh, pentru uh, antreprenori, pentru uh, lucrători independenți? Ce măsuri veți lua pentru a vă asigura că personalul de zbor va avea condiții de muncă potrivite în interesul nostru al tuturor? Într-adevăr, um, această obligație um, asupra lucrătorilor de a se declara independenți este un adevărat flagel. Nu putem accepta așa ceva. Cine trebuie să acționeze împotriva acestui fenomen? În primul rând, statele membre, care uh, trebuie să se asigure că propriile lor legi sunt aplicate. Deci e nevoie de mult control. Bineînțeles, în societățile noastre, uneori, se fac presiuni asupra cetățenilor um, de a se declara în mod fals independenți. Nu putem accepta acest lucru. Trebuie respectate anumite reguli. Da, independenții nu sunt sub autoritatea nimănui. Angajații sunt sub autoritatea cuiva. Sunt reguli și statele membre trebuie să se asigure că ele sunt aplicate poate Uniunea Europeană să joace un rol aici? Da, pentru că problema este și una transfrontalieră, dar și pentru că falsii lucrători independenți, de fapt, nu sunt protejați de nu pot, nu pot beneficia de anumite legi uh, uh, în avantajul femeilor însărcinate, în avantajul persoanelor în concediu de maternitate și așa mai departe. Am creat în Uniunea Europeană o platformă de luptă împotriva muncii la negru. Cred că aceasta este o problemă anexă, conexă. Cred că trebuie să facem și mai multe uh, eforturi pentru a strânge informații, pentru a înțelege exact mecanismele care stau la baza acestui fenomen Um, al mm, celor declarați în mod fals ca fiind independenți sau persoane fizice autorizate. Trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen, este evident și sunt alături de cei care luptă împotriva acestui flagel. Mulțumesc. Are cuvântul acum Jean Lambert de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, doamnă Tyson, și din partea grupului nostru. Doresc să revin și eu la crearea de locuri de muncă și ceea ce spuneați despre faptul că doriți uh, soluții durabile. Din perspectiva verzilor, scrisoarea de misiune care v-a fost trimisă de președintele Juncker nu acordă prioritate posibilității uh, creării de milioane de locuri de muncă durabile, locale și ecologice uh, beneficiind uh, de posibilitățile oferite de tranziția ecologică. Ce veți face uh, pentru a avantaja locurile de muncă ecologice? Ce veți face pentru a insista pe agenda ecologică în următoarea comisie prin uh, pachetul de creat locuri de muncă și investiții, de exemplu, și ce măsuri concrete um, veți promova în acest domeniu? Mulțumesc. Trebuie să acordăm întreaga noastră atenție locurilor de muncă ecologice. Am pierdut multe locuri de muncă în urma crizei și ar fi naiv să credem că noile locuri de muncă create vor fi la fel ca cele pierdute. Economiile noastre, societățile noastre sunt în tranziție. Trebuie să ne arătăm mai economi. De exemplu, în energia pe care o consumăm, durabilitatea trebuie să fie un principiu călăuzitor în dezvoltarea politicilor noastre dar ea trebuie să se regăsească, bineînțeles, și în politica de ocupare. Această tranziție trebuie să fie posibilă și pe piața muncii. șomerii sau tinerii care se pregătesc să intre pe piața muncii, dar și cei care au deja un loc de muncă, trebuie să dețină competențele necesare adaptate acestei noi economii. Deci, la nivelul formării, la nivelul competențelor profesionale, trebuie făcute eforturi mari pentru a forma forța de muncă. Trebuie să promovăm uh, IMM-urile ecologice, economia circulară. Acestea nu sunt aspecte marginale, din potrivă, sunt elemente foarte importante ale unei societăți, ale unei economii în tranziție. Trebuie să îndrăznim, să investim în proiecte inovante, să promovăm uh, experiențe noi, proiecte noi și să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc. Are cuvântul acum Laura Aghia de la EFTD. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi. Doamnă Tyson, știți foarte bine că în anumite state există un venit de bază garantat care permite celor care nu găsesc un loc de muncă să trăiască demn, așteptând între timp să găsească un loc de muncă. dar persoanele respective trebuie să presteze o muncă de ordin social. Știți că acest instrument uh, are rol de stabilizator împotriva efectelor crize și împotriva politicilor de austeritate um, pe care le suportă Europa în ultimii ani. Aveți de gând să recomandați ca toate statele membre să garanteze un uh, astfel de venit minim garantat cetățenilor? Și, având în vedere că sarcina dumneavoastră este fundamentală în uh, momentele delicate pe care le trăim. Uh, să fac apel la dumneavoastră pentru a um, acorda încrederea cetățenilor, pentru că au nevoie de încredere. Mulțumesc! Ehm, Mulțumesc! un venit minim garantat pentru toți oamenii, vă voi spune care este părerea mea personal, într-adevăr, cred că trebuie să garantăm un venit minim tuturor concetățenilor noștri. Bineînțeles, trebuie să îi încurajăm pe toți capabili, pe toți cei capabili să se integreze în uh, piața muncii, dar cei care nu reușesc să urmeze parcursul normal de căutarea lui loc de muncă, trebuie să beneficieze de un venit minim, care este un element esențial. Dacă aș putea eu să decid acest lucru pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, aș crea un venit minim în toate statele membre. Dar la nivel european, noi nu avem această competență. Trebuie să respectăm anumite reguli, regulile din tratat și trebuie să respectăm tratatul. Europa poate să încurajeze, să stimuleze, dar nu poate impune. Acesta e primul lucru. Da, dar putem încuraja și facem acest lucru prin recomandările specifice pe țară. Prin aceste recomandări luptăm împotriva excluziunii sociale și împotriva sărăciei. Acesta este, un într-adevăr, un instrument pe care îl putem folosi, dar nu este suficient. Cu un venit minim garantat sau doar cu un venit minim garantat nu vom atinge obiectivele. Trebuie uh, Um, să activăm oamenii, trebuie să investim în concetățeni, trebuie să le oferim posibilitatea de a ieși din spirala sărăciei, de a regăsi un loc de muncă. Dacă venitul minim garantat și ceea ce am explicat merg mână în mână, trebuie să evităm și ca venitul minim garantat să nu devină o capcană prin care cetățenii să uh, se resemneze, trebuie în același timp să încurajăm pe oameni să revină în circuitul normal al ocupării. Dar se pot face eforturi în Uniunea Europeană și putem sprijini statele membre pentru a crea, de exemplu, un buget de referință. Sunt lucruri pe care le putem, fa- le putem face cu toți împreună, dar însă nu putem impune un venit minim garantat pentru că nu e în competințele noastre. Please respect the Are cuvântul <clears throat> domnul Fontulis din partea neafiliaților. Vă rog respectați timpul de vorbire alocat. Doamnă comisar desemnat, uh, vreau să Vă pun două întrebări la care aștept răspunsuri concrete. Vreau să știu care sunt inițiativele legislative pe care le preconizați pentru a garanta persoanelor cu dizabilități, cu nevoi speciale, accesul la piața forței de muncă. Știți că aceste persoane sunt cele mai afectate de criza economică. În țara mea, multe persoane din această categorie nu au acces la medicamente și la asistență medicală de bază. Aceste persoane au fost excluse și din uh, programul pentru uh, învățare pe toată durata vieții. În al doilea rând, se tot vorbește despre o piață de muncă europeană unitară și despre mobilitate. V-ați gândit la faptul că <clears throat> printr-o mobilitate crescută se va ajunge la o migrație internă enormă. Dacă, de exemplu, s-ar putea ajunge la o migrație eh, masivă dinspre eh, Grecia, pentru că, nu e așa, și grecii vor să aibă de lucru uh, în Europa și uh, poate își găsesc și își găsesc calea spre alte țări în acest sens. Mulțumesc, stimate coleg. Voi încerca să răspund în acest timp scurt pe care am dispoziție la toate aceste întrebări. Ce putem face pentru oamenii cu dizabilități, cu nevoi speciale? Mai întâi trebuie să ne formăm o altă imagine despre aceste persoane. Persoane cu uh, uh, dizabilități, cu handicap, cu anumite limitări, sunt, însă, sunt în același timp și persoane cu diferite talente foarte prețioase. Deci, dacă ești limitat într-un anumit domeniu, nu înseamnă uh, că nu ai talente în altă parte. Important este să nu există discriminare pe piața forței de muncă. Există drepturi pentru persoanele care au anumite nevoi speciale sau dizabilități și aceste legi trebuie respectate. Eu vreau să mă aduc contribuția la respectarea și punerea în aplicare acestor legi. Există și o convenție a Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități pe care noi am semnat. Avem uh, drepturi fundamentale care sunt valabile și pentru această categorie de persoane și de aceea ne vom asigura de o implementare riguroasă a acestor norme pentru ca noi să devenim uh, o regiune exemplară în acest sens. Uh, și în activitatea noastră legislativă deja există elemente discutate ce țin de pildă de eh, eh, accesibilitatea diferitor servicii pentru persoanele cu dizabilități, cu nevoie specială. Știu că este în lucră o, o directivă în acest sens care să creeze o într-adevăr veritabilă piață internă a serviciilor care să fie accesibile și persoanelor cu diferite dizabilități. Eu cred că piața internă uh, poate fi folosită foarte bine și de aceste persoane. Ce facem în ce privește mobilitatea? E, aici, într-adevăr, e posibil un flux de uh, migrație, dar mobilitatea uh, salariaților trebuie uh, sprijinită, pentru că ajută oamenii, dar ajută și economia. Deci, uh, uh, poate că pe alocuri uh, putem scăpa din vedere anumite aspecte marginale, dar această mobilitate pe ansamblu trebuie susținută. Thomas Mann, din partea PPE. Doamnă comisar desemnat, dragă Mariane, ai fost timp de 20 de ani membra Parlamentului European. Întotdeauna, în tot acești ani, ai Uh, arătat uh, că e nevoie ca cetățenii să simtă plus valoarea măsurilor legislative pe care noi le uh, adoptăm aici. Acum știm care este presiunea pe care o avem pe umerii noștri după, cu cei 26 de milioane de uh, șomeri, cu tinerii șomeri, am uh, lansat diferite inițiative pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor. Știm care este declarația comisarului uh, Juncker. Acum vrem să știm ce vrem să, la ce ne putem aștepta din partea comisarului Tyson în această privință. Cum putem, de pildă, să uh, mobilizăm statele membre pentru a, a utiliza și exploata aceste 6 miliarde de eh, euro eh, destinate inițiativei pentru eh, tinerii șomeri. Nu știu dacă a ajuns acest semnal la statele membre deja. Mulțumesc, stimate coleg Mann. Când vorbim despre șomajul în rândul tinerilor, mai întâi ne gândim la cei uh, 7,5 Eh, de milioane de eh, tineri care nu au niciun fel de loc de muncă și la peste 7 milioane de oameni care nu au niciun fel de pregătire. Avem inițiativa pentru eh, tineri și am pus la dispoziție aceste inițiative mijloace financiare considerabile. Mă întreb și eu de ce nu au fost folosite până acum. Cred că garanția pentru tineret trebuie să fie o exploatată uh, Uh, și de către statele membre. Statele membre trebuie să acceseze aceste fonduri pentru a uh, uh, oferi tinerilor o perspectivă profesională. De pildă, în, să, să ia măsuri prin care la 3-4 luni după terminarea unei școli să poate include tinerii în programe vocaționale sau în sisteme duale sau la un loc de muncă. Trebuie să avem grijă ca tinerii după școală să poată trece pe piața forței de muncă. Ce putem noi face pentru a accelera acest proces? La nivelul Eh, instituțiilor europene, am făcut un pas eh, înainte considerabil. Eh, prin procedura de front-loading am facilitat preluarea și punerea în aplicare a acestor programe dedicate prin statele membre. Există metode deja consacrate, există bune practici prin care putem eh, exemplifica și arăta foarte bine cum funcționează această inițiativă pentru tineri și prin care putem să demonstrăm și, eh, din păcate, microfonul este întrerupt. Eh, Sean Simon de la Social și Democrația are cuvântul. În urma directivei privind detașarea lucrătorilor, domnul Juncker a fost foarte clar în ceea ce privește revizuirea originale mm, după uh, câțiva ani de punere în aplicare. Ori uh, dumneavoastră ați fost foarte vagă în uh, prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit despre directiva de punere în aplicare și nu de directiva de evaluare. Pentru că știți uh, foarte bune că cazuri precum Pachin Laval au erodat foarte mult prevederile din directiva inițială, care are nevoie de schimbări radicale dacă dorim să schimbăm ceva sunteți de acord de, cu această propunere să nu respectați propunerea domnului Juncker? Sau aveți o poziție diferită? Și dacă nu, și dacă vreți să vă țineți promisiunea, la ce vă referiți atunci când vorbiți despre o revizuire țintuită? Pentru că dacă facem doar așa o revizuire fără evaluare, atunci aruncăm praf în ochi oamenilor. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare pentru că ea îmi uh, permite să aducă precizări în legătură cu acest aspect. Am adoptat această directivă de punere în aplicare, care încă trebuie să fie pusă în aplicare. Și cred că trebuie să vedem dacă această directivă va aduce toate punctele pozitive pe care ni le doream în acest domeniu al detașării lucrătorilor. Vom evalua și această directivă de bază și va trebui să vedem dacă trebuie la un moment dat să o adaptăm sau să o schimbăm uh, în ceea ce privește directiva de până în aplicare. Apoi, în ceea ce privește directiva de bază din 1996, sigur că trebuie să o revizuim dar trebuie să vedem care este regula, dacă este aplicată sau nu. Dacă nu este bine pusă în aplicare, cum putem să îmbunătățim punerea sa în aplicare? Dacă trebuie să schimbăm uh, radical situația, atunci de fiecare dată trebuie să uh, solicităm o analiză și o evaluare. Și pe baza acestei analize și a evaluării, cu implicarea factorilor implicați, Eh, trebuie să eh, hotărâm dacă trebuie să revizuim această directivă. Și așa voi proceda eu. Nu mi-e teamă de o revizuire. Eh, vă spun sincer, știu că e un subiect delicat, e ca și când am deschide cutia Pandorei, dar trebuie să verificăm dacă există aceste puncte sensibile și dacă, dacă trebuie să uh, uh, ajustăm, să schimbăm această directivă, dar nu aș dori să mă ating uh, sau să aduc prejudicare prejudiciu acestei posibilități a detașării. Pentru că avem principiul uh, libertății de circulație, principiul uh, detașării lucrătorilor nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării, nici măcar de către președintele Juncker. Atunci când vorbim despre revizuire țintită, scopul nostru este să identificăm problemele, să vedem dacă putem găsi soluții la ele uh, pe cale legislativă. Trebuie să evaluăm aceste probleme, să dezbatem și după aceea să facem o propunere dacă se va pune problema. Dar ce mi se pare mie este că e important să evaluăm care sunt problemele și să adaptăm această directivă la nivel european. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Tyson, ce poate face Uniunea Europeană pentru o dezvoltare durabilă democratică? Aveți intenția să coordonați mai bine politicile familiale? Ve- veți exprima împotriva discriminării uh, familiilor uh, pe piața internă UE și veți formula politici care să ducă la o nouă strategie familială europeană, așa cum intenționat uh, și a declarat și a declarat intenția și domnul Juncker. Veți sprijini Uh, părinții europeni prin crearea unei noi culturi a muncii în Europa? Planificați uh, luarea unor măsuri uh, împotriva stresului la locul de muncă? Ce noi măsuri prevedeți pentru directiva privind locurile de muncă? Veți lupta pentru păstrarea duminicii ca zi nelucrătoare? Și dacă nu, ce veți face? Mulțumesc! Reeks van vragen Mulțumesc, da, e, nu e vorba de o întrebare, ci mi-ați spus mai multe întrebări, foarte multe. O să încerc să vă răspund la majoritatea acestor întrebări. Uh, Uh, într-adevăr trebuie să încercăm să facem ceva în domeniul politicii familiale, cu uh, precizarea că această politică ține de competența statelor membre, dar trebuie să ajutăm statele membre să le lăsăm uh, marja de manevră necesară pentru a pune în aplicare politică familială și chiar să le ajutăm. Atunci când vorbim despre excluziune socială, despre lupta împotriva sărăciei, știm cu toții că totul începe din familie o uh, bună pregătire a copiilor, șansele copiilor uh, chiar de la naștere în cadrul familiei sunt foarte importante. Deci trebuie să susținem uh, familiile, trebuie să avem uh, structuri de creștere adecvate, de creșterea copiilor, de asemenea trebuie ca ei să fie școlarizați. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că se respecte echilibrul între viața profesională și viața familială. Uh, cei care lucrează trebuie să aibă și posibilitatea de a uh, se ocupa de familie pe lângă munca lor. E un echilibru pe care ni-l dorim și pe care încercăm să îl atingem printr-o, printr-o legislație adecvată în domeniul muncii. În ceea ce privește situația persoanelor în vârstă în cadrul societăților politicilor noastre. Trebuie să ne asigurăm că ele rămân active pentru că avem nevoie de aceste persoane. Trebuie să ne asigurăm că de-a lungul vieții persoanele Uh, continuă să se formeze. Pregătirea adulților, formarea continuă de-a lungul vieții sunt aspecte foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane rămân active, că pot să se formeze atâta timp cât doresc pentru a rămâne cât mai mult în câmpul muncii. Avem nevoie de aceste forțe uh, pe piața muncii. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că uh, schimbăm vârsta de pensionare, dar când uh, sosește vârsta de pensionare, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste persoane uh, în vârstă beneficiază de o uh, pensie demnă. Și toate acestea trebuie să fie verificate, le-am menționat în recomandările specifice pe țară, dorim ca sistemele de pensii să fie durabile. Mulțumesc, doamna Becera, din partea grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte. Recent, Comisia a hotărât să revizuiască directiva cu privire la concediul de maternitate adoptată la Parlament în 2010. Deci Consiliul a hotărât să facă pași înapoi. Tip de patru ani de zile, șefii de stat și de guverne au făcut tot felul de uh, promisiuni frumoase, de discursuri pompoase, dar de fiecare dată, uh, ca prin uh, minune, exista faimoasa minoritate de blocaj. Ori noi trebuie să garantăm garantăm protecția lucrătorilor atunci când aceștia nu pot să își uh, îndeplinească uh, obligațiile profesionale, de exemplu că atunci când o femeie este însărcinată. Deci bărbații și femeile trebuie să beneficieze de un cadru adecvat pentru a uh, se putea ocupa de copii lucrând în același timp. E o obligație pe care o avem față de cetățenii noștri. Să nu uităm totuși care este interesul nostru general, interesul la 500 de milioane de lucrători. Nu putem să punem accentul sau să privilegiem interesele uh, unui guvern sau unui stat membru. Uh, în 2010, când a fost adoptată această directivă, erați eurodeputat. Uh, microfonul a fost uh, tăiat. Oratoarea mai cere un minut pentru întrebare. Uh, Președinta, avem o întârziere de 10 minute, deci 5 vorbitori nu vor avea posibilitatea să intervină. Deci vă rog, ați înțeles, doamnă Tyson, întrebarea? Da, cred că am înțeles. Da, într-adevăr. Într-adevăr, protecția femeilor însărcinate e foarte importantă. Nu să uh, uh ne, nu o să revizuim uh, această directivă. Am convenit această perioadă minimă pentru concediul de maternitate și știu că uh, mai multe state membre, dar și Comisia își doreau ca concediul de maternitate să fie mai lung. Personal, dacă doriți părerea mea, cred că concediul de maternitate este vital, este important nu numai pentru mame, dar și Trebuie uh, ca îngrijirea copiilor uh, să fie, uh, să fie împărțită. Sigur că nu trebuie să, mm, să, să privilegiem doar sănătatea sau protecția sănătății mamei, trebuie să ne gândim și la sănătatea copilului și aici intervine și rolul tatălui. Tatăl trebuie să intervină și el în îngrijirea copiilor pentru că uh, Într-adevăr, dacă doar un părinte trebuie să se ocupe de tot ce se întâmplă în casă, atunci șansele sale profesionale scad. Deci uh, aceste șanse trebuie să fie uh, stimulate și să vedem ce poate face Europa în acest domeniu. Directiva, da, într-adevăr, ar trebui să fie rediscutată cu toate părțile implicate pentru că nu a fost uh, pusă în aplicare. Trebuie să uh, mergem pe etape. Uh, unii își doreau un concediu de maternitate de 22 de săptămâni. Era un obiectiv mult prea ambițios pentru Consiliu. Poate că ar trebui să reducem nivelul ambițiilor noastre și să facem un pas înainte, un pas de compromis. Sunt gata să discut cu toate părțile implicate să vedem dacă acest concediu de maternitate dacă participarea taților poate fi stimulată. Dacă nu, o putem uh, stimula împreună. Mulțumesc domnului Adic. Doamnă comisar, având în vedere prioritățile pe care le-ați menționat adineauri, e vorba de crearea de locuri de muncă și uh, insistarea asupra dialogului social, sunteți, ați fi de acord să existe o colaborare originală între noi, dumneavoastră și Confederația Europeană a Sindicatelor, care acum un an a propus un plan de investiții, creștere durabilă și locuri de muncă de calitate, mobilizând aproximativ 2% din bogățiile produse în Uniunea Europeană uh, pentru noi proiecte de investiții, dezvoltarea de noi servicii indispensabile pentru a crea 10 milioane de locuri de muncă. Ați fi de acord pentru astfel de colaborare? Geachte collega, ik uh, moet eerlijk toegeven dat ik... Stimate coleg, trebuie să recunosc că nu cunosc acest plan, dar eh, vă asigur că sunt gata să am relații bune cu partenerii sociali. Nu știu că toți partenerii sociali nu sunt eh, foarte mulțumiți. Dialogul social nu se află la un nivel optim în momentul de față. Am trecut printr-o criză foarte gravă și acest lucru face că este din ce în ce mai greu să se ajungă la compromisuri acceptabile între partenerii sociali. Alături de colegul Dombrovskis, care se ocupă de dialogul social și, de altfel, cu toți colegii comisari, trebuie să fim deschiși comunicării cu reprezentanții angajatorilor, cu Confederația Europeană a Sindicatelor, adică reprezentanții lucrătorilor. Deci, în ceea ce privește cooperarea cu partenerii sociali, uh, comunicarea cu ei, implicarea lor, sunt alături de dumneavoastră. Eu cred că partenerii sociali sunt un atu în societățile noastre, nu sunt uh, un rău necesar. Nu. Cunosc situația de pe teren, îi reprezintă pe cei de pe teren și pot contribui pentru ca deciziile pe care le luăm noi să fie mai uh, bine sprijinite, mai bine acceptate, pentru că atunci când deciziile noastre sunt sprijinite, au rezultate mai bune. Deci, vom uh, fi la, disponibili pentru partenerii sociali, vom comunica cu aceștia, vom uh, încheia acorduri cu aceștia și așa mai departe. Mulțumesc, are cuvântul acum Jean Lambert din partea verzilor. Doamnă Tyson, așa cum ați spus, în discursul dumneavoastră introductiv și anume Parlamentul, uh, colaborarea cu Parlamentul și guvernanța economică socială merg mână în mână. Și președintele Juncker a spus același lucru, dar totuși suntem, mulți dintre noi suntem preocupați de faptul că noua comisie mm, pentru noua comisie, tot deciziile legate de guvernanța economică sunt mai importante. Veți avea posibilitatea de a evalua propunerile din alte părți ale comisiei care implică un risc de adâncire a sărăciei și uh, uh excluziunii sociale, care riscă să pună în pericol obiectivul de reducere a sărăciei pentru 2020. Cum puteți stopa sau modifica aceste propuneri care au un astfel de risc? Veți avea o putere de veto, de exemplu? Mulțumesc. Care va fi echilibrul dintre aspectele economice și cele sociale? Cred că în liniile directoarele lui Jean-Claude Juncker și scrisoarea sa de misiune, uh, lucrurile sunt clare. Misiunea mea este să mă asigur că aspectele sociale vor obține um, mai multă atenție. Voi avea drept de veto? Nimeni la comisie nu va avea drept de veto. Trebuie să lucrăm în echipă. Asta dorește și domnul Juncker, dar asta doresc toți comisarii. Trebuie să colaborăm, să lucrăm împreună, ca împreună să luăm decizii bune, să creăm politici, să asigurăm un echilibru și, în același timp, să se acorde mai multă atenție aspectelor sociale. Cum facem acest lucru? Dezvoltând uh, anumite, uh, anumiți indicatori, anumite, anumiți parametri efectuând analize în cadrul semestrului european pentru că acești indici să fie mai mult luați în considerare? și voi face acest lucru în parteneriat cu colegul care se ocupă de afacerile economice. Acestea vor fi incluși în recomandările specifice pe țară. Una dintre liniile directoare ale Comisiei este reducerea sărăciei, ceea ce nu înseamnă că va exista o supracompensare a statelor membre la nivel fiscal, ci um, înseamnă că vom lupta împotriva cauzelor sărăciei prin formare, prin educare, prin investiții în resurse umane. În fine, un alt aspect foarte important. Dacă avem un vom avea un program de sprijin macroeconomic pentru țări în dificultate. Sperăm că nu va mai fi cazul pe viitor, dar dacă e nevoie, voi cere o analiză socială a măsurilor propuse și microfonul domnului Tyson a fost tăiat. EFDD. Dau cuvântul doamnei Tiziana Beghin de la EFD. Aveți cuvântul. Grație. Signora comisară Mulțumesc. Stimată doamnă comisar desemnat. Uniunea Europeană are obligații fiscale, eh, pactul de stabilitate, mm, pachetul celor șase măsuri sau fiscal compact. Dar lipsesc investițiile în cercetare, în locuri de muncă. Acestea foarte rapid trebuie să fie excluse uh, din uh, calculul celor 3% de deficit. Doamnă comisar, veți cere ferm ca aceste investiții să fie excluse din calculul de deficitului excesiv? Și încă o întrebare. Programul de garanții pentru tineret nu a fost eficient în țările mediteraneene pentru că a dorit să impună un model din țările din Nord. Nu credeți că e necesar să se ceară o, o diferențiere în metodologia de aplicare a acestui program în funcție de țările în care este pus în aplicare, având în vedere că în anumite țări uh, șomajul tinerilor este o problemă cronică, structurală. Nu credeți că e nevoie de mai mult control al um, punerii în vigoare acestor uh, măsuri din fonduri europene, având în vedere că în anumite cazuri nu s-a făcut decât să creeze un site internet și atât? Aveți cuvântul, doamnă Tyson, pentru a răspunde. Mulțumesc pentru întrebare. Deci, mi-ați pus întrebare în legătură cu flexibilitatea în cadrul pachetului celor șase măsuri și în cadrul tuturor acordurilor uh, din domeniul bugetar. Știu că este o chestiune foarte delicată pe care am dezbătut-o mult în mandatul trecut în Parlamentul European când au fost elaborate toate aceste legi. Trebuie să folosim flexibilitatea prevăzută de reguli, dar regulile trebuie respectate. Această criză se datorează în mare parte datoriilor excesive ale întreprinderilor private, dar și ale sectorului public. S-au făcut eforturi enorme pentru a îmbunătăți situația, s-au luat măsuri structurale, dar și conjuncturale, dar nu putem să ne rezolvăm problemele doar contractând mai multe datorii, dar pactul de stabilitate și creștere de anumite elemente de flexibilitate, le trebuie folosite la maxim și de altfel este ceea ce a anunțat această comisie. Dorim să exploatăm această marjă de flexibilitate. Ce înseamnă acest lucru? înseamnă că uh, trebuie să încurajăm investițiile, dar acest lucru nu înseamnă că investițiile nu vor fi contabilizate. Dacă se fac reforme structurale, dar că din această cauză, la jumătatea perioadei, un obiectiv nu poate fi atins din cauza circunstanțelor economice putem uh, acorda o amânare, dar reformele trebuie făcute și regulile de bază la nivel bugetar de asemenea trebuie respectate. În ceea ce privește garanția pentru tineret și inițiativele pentru ocuparea tineretului, într-adevăr, nu putem uh, impune aceeași rețetă peste tot Existau deja probleme structurale care au fost accentuate de problemele conjuncturale legate de criză în anumite uh, state membre și trebuie să se găsească soluțiile potrivite în fiecare țară, dar cred că pachetul permite această flexibilitate. Acum statele membre trebuie să adopte programele operaționale care corespund problemele lor de pe teren. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Martin iată, uh, nu faceți decât un pomeni cu tot felul de promisiuni. Șomajul, lucra, uh, munca uh, seniorilor, sărăcia familiilor și așa mai departe. E minunat, dar ce face Europa? Strategia UE 2020, care a dat greș, raporturi naționale tot mai dificile, excluderea deficitului social din uh, calculul datoriei, 21 de uh, miliarde uh, în conformitate cu calculele OI, Organizației Internaționale a Muncii. Ce putem face? E o picătură în uh, ocean, dar aș dori să întreb cine creează locuri de muncă și cine creează șomajul în masă. IMM-urile, uh, micile companii care reprezintă 90% din lucrurile, uh, locurile de muncă din Europa. Uh, Uh, care ar trebui să se ocupe de șomajul tinerilor și al seniorilor. Uh, financiarizarea uh, sistemelor economice, globalizarea sunt cauzele principale ale șomajului. Patriotismul economic reprezintă soluția pentru a lansa producția. Totuși ar trebui să avem soluții inteligente pentru a combate această producție low cost care minează producția agroalimentară și industrială. Eh, vraag. Eh, Mulțumesc pentru această întrebare. Ați făcut o listă de uh, aspecte. Am uh, ascultat întrebarea dumneavoastră. Vorbiți despre patriotism, despre închiderea frontierelor. Da, e o tendință care se desprinde și acum aș dori să revin la întrebarea mea. Uh, la uh, uh, introducerea mea. Nu, sper că nu vă așteptați uh, ca la astfel de probleme complexe să vin cu soluții uh, simpliste. Problema șomajului este mult mai complexă decât uh, pare la prima vedere. Problema șomajului are legătură cu societatea în plină mutație, cu globalizarea, uh, Apoi mai există inovațiile tehnologice și informatice care sunt reale Uh, și benefice, dar care creează o nouă lume. Nu cred că ar trebui să punem capăt, să încercăm să punem capăt progresului tehnologic, ci ar trebui să ne pregătim mai bine pentru a-i face față. Deci iată care este provocarea noastră, să facem față schimbărilor, modificărilor, adaptărilor. Ar trebui să investim în resursele umane, în persoane, pentru că Uh, acestea sunt valorile fundamentale ale, ale, ale integrării europene. Iată care sunt provocările pe care trebuie să le ridicăm. Mulțumesc, domnul George Bach, acum. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, doamna președinte, și bine ați venit, doamna Tyson. Unul din obiectivele strategiei UE 2020 reclamă o intervenție a Comisiei în combaterea sărăciei. Și a spus-o și dumneavoastră, trebuie combătute și condițiile de lucru precare pe care pot duce foarte repede la pierderea adăpostului și domiciliului persoanelor. Tocmai de aceea, încă la începutul anului 2014 s-a cerut o strategie pentru combaterea persoanelor fără adăpost, pentru că Comisia a constatat că există 400.000 de, astfel de persoane în UE. Întrebarea mea este cum uh, considerați că ar trebui ajutate persoanele care sunt uh, expuse riscului de a-și pierde locuința și adăpostul? Și o a doua întrebare, ce se poate face pentru asigurarea unei siguranțe uh, și unei mai bune condiții de lucru pentru persoanele care lucrează în regimuri de lucru flexibile? Mulțumesc! Eh, eh, Vă mulțumesc, domnule Bach. Sărăcia este o problemă dificilă și una din marile provocări care, cu care suntem confruntați și obiectivul strategiei UE 2020 a fost tocmai reducerea sărăciei. Din păcate, criza economico-financiară ne-a a făcut să ne abatem puțin de la acest obiectiv. Tocmai de aceea, Comisia trebuie acum să rea aceste eforturi pentru a face ca să nu crească și să se reducă chiar pe numărul persoanelor afectate. Ce putem face acum în uh, privința persoanelor fără adapost? Persoanele fără adăpost sunt extrem de marginalizate și excluse din societate uh, nu este statoria noastră și nu, nu avem competența la nivel european să, să construim noi locuințe sociale. Acest lucru ține de competența statelor membre, dar există fonduri structurale care prevăd pe una din liniile bugetare și construirea de locuințe sociale și specific, în mod specific construcția de locuințe pentru persoane fără adăpost. Există chiar uh, prevederi și uh, pentru construirea unor uh, locuințe cu necesar energetic scăzut pentru a proteja și astfel cheltuielile curente ale persoanelor defavorizate. Ce trebuie acum făcut pentru a avea mai puține locuri de muncă precare? E, e dificil să, să formulez propuneri concrete în condiții economice dificile. E mai bine să ai un loc de muncă precar decât niciun loc de muncă. Dar este important ca aceste locuri de muncă precare și condițiile precare de lucru să fie doar tranzitorii trebuie să oferim perspectiva unui contract de muncă, unei relații de muncă stabile și trebuie să vedem acum care este situația în statele membre, cum anume putem să convingem uh, Uh, statele membre să renunțe la această segmentare. Pentru că există persoane foarte bine protejate și altele care sunt foarte puțin sau deloc protejate și mai există, evident, și persoanele care nici nu au acces la locul de muncă. Deci, trebuie să protejăm mai întâi oamenii care au un loc de muncă, dar să, uh, să-i protejăm și pe aceia care nu au un loc de muncă. Mulțumesc, uh, Guillaume Balas, din partea socialiștilor și democraților. Tout le discours nationaliste Doamna Thyssen, ați auzit înainte dis, uh, discursul naționalist care este uh, uh, prosperă în Europa. Tinerii uh, sunt tot mai atenți la astfel de discursuri și aceasta pentru că sunt uh, în șomaj și sunt tot mai săraci. Vorbiți despre garanția pentru tine, trebuie încurajate statele membre, spuneți dumneavoastră, trebuie să le încurajăm, trebuie să stimulăm piața, dar noi, uh, socialdemocrații, credem că trebuie să trecem și la faptele concrete. În ceea ce privește garanția pentru tineret, de exemplu, multe state membre nici măcar nu uh, acordă aceste ajutoare sau uh, nu folosesc banii care le-au fost afectați. Există un mecanism de prefinanțare în Uniunea Europeană care nu există decât la nivel teoretic și nu la nivelul concret. Deci ce putem face? Și apoi, doamnă Thyssen, în ceea ce privește inițiativa cu privire, cu privire la ocupare ocuparea tinerilor s-a pus din 2016. Ce intenționați să faceți uh, nu numai ca stimulare, ci și ca pedeapsă, ca sancțiune, pentru că știm că dacă nu se iau uh, sancțiuni, atunci uh, șomajul în rândul tinerilor este ultima roată la căruță. Mulțumesc pentru această întrebare. promisiunile pe care le facem tinerilor prin această adoptare a garanției pentru tineret uh, reprezintă o garanție, o garanție foarte importantă, cu bătaie lungă și trebuie uh, cu toții, instituții și politicieni să ne asigurăm că această garanție pentru tinere duce și la rezultate, pentru ca tinerii noștri să constate că există cu adevărat rezultate concrete, pentru că dacă nu vom pierde încrederea unei generații. Și sunt întru totul de acord cu uh, dumneavoastră și împărtășesc uh, preocupările dumneavoastră. Cum vom proceda? Avem mijloace la dispoziție, direcția noastră generală, care e competentă în acest domeniu, trebuie să se asigure că bugetul acesta este cheltuit în modul cel mai uh, chipzuit cu putință. Deci, uh, atunci când fondurile vor fi uh, cheltuite sau alocate, ele trebuie să fie cheltuite în mod țintit, ele trebuie să stimuleze inițiativele uh, de valoare din statele membre. Și dacă aceste investiții nu duc la realizări concrete, uh, atunci nu voi ezita, voi contacta statele membre pentru a uh, aceste, pentru ca aceste fonduri să fie reorientate spre alte programe, trebuie să uh, ajutăm statele membre, să le sfătuim, ele trebuie să uh, se ajute unele pe altele, uh, să beneficieze de pe urma bunelor practici. Avem o datorie, dar așa cum spuneați și dumneavoastră, dacă nu obținem rezultate concrete, atunci uh, vom avea de-a face cu o criză a încrederii foarte gravă pentru această uh, generație care abia își ia avânt în viața profesională. Și nu ne putem uh, permite să pierdem o astfel de generație. Nu putem uh, tolera ca o generație cu tineri aflați în uh, șomaj să nu poată să pătrundă pe piața uh, muncii sau nu se pot uh, îndeplini. Uh, mulțumesc, domnul Krasnevski. Mulțumesc foarte mult mobilności, ale mobilność pracowników. Doamnă eh, comisar, vorbeați de nevoia creării unei eh, mai mari mobilități pentru lucrători. Această mobilitate însă poate avea și eh, un impact negativ, pentru că de regulă mobilitatea se desfășoară spre vest și uneori spre nord polonezii uh, caută locuri de muncă în Germania sau în Regatul Unit, dar nu, nu se întâmplă și invers. Asta uh, poate duce la anumite complicații, anume că apar conflicte sociale, uh, crește în anumite regiuni uh, infracționalitatea și uh, așa numitul brain drain, fuga de fuga creierelor, este și ea o altă consecință. Și asta în multe regiuni ale Europei. Așadar, vă întreb dacă în măsurile pe care le-ați uh, preconizat uh, întrevedeți și aceste efecte negative uh, ale mobilității și ce intenționați să faceți împotriva lor. Colega, voor deze vraag. gevoel. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mobilitatea, într-adevăr, este un aspect sensibil, dar în egală măsură important. În Uniunea Europeană beneficiem de libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a capitalelor, dar și a persoanelor. E un adevărat stâlp al Uniunii Europene. Este un drept fundamental al concetățenilor noștri. Trebuie să ne asigurăm că este respectat. Uh, când uh, studiem uh, fluxurile mobilității, ne dăm seama că ele nu merg doar dinspre nord, înspre sud sau uh, din vest în est. Nu. Putem avea surprize dacă urmărim fluxurile mobilității. Eu continui să cred că mobilitatea e o adevărată oportunitate și că ea trebuie să fie stimulată. Avem foarte multe posturi neocupate și câteodată șomerii nu ajung să ocupe aceste posturi. Deci mobilitatea ar reprezenta o soluție. Problema se pune de un stat membru la altul. Uh, deci dacă uh, cetățenii dintr-un stat membru ar putea să lucreze în altă țară, dacă oamenii au această dorință și îi putem ajuta să facă acest lucru, ar fi o soluție. Foarte mulți uh, europeni ar dori să folosească această mobilitate și deocamdată nu pot. Trebuie să-i ajutăm pe cei care nu-și găsesc un loc de muncă în țara lor să o facă în alt stat membru. De asemenea, lucrătorii calificați ar avea de câștigat și problema li lipsei forței de muncă, muncă într-un stat membru, uh, forței de muncă calificate, s-a rezolvat și ea. Mai multe studii, uh, studii făcute în țara mea, dar și la nivel uh, european, ne demonstrează într-adevăr faptul că tinerii care beneficiază de mobilitate au o contribuție foarte importantă la PIB-ul statului în care lucrează decât să beneficieze de pe urma avantajelor sociale. Deci, da, într-adevăr, în țările de primire câteodată problema poate părea delicată, dar nu cred că trebuie să uh, ne focalizăm doar pe, pe elementele negative, trebuie să scoatem în evidență și aspectele pozitive. Iar în ceea ce privește consecințele negative, cred că într-adevăr trebuie să uh, lucrăm foarte mult la integrare. Culturile noastre sunt foarte diferite în Europa, avem o mare diversitate culturală și trebuie să-i ajutăm pe concetățenii noștri să se integreze în țara de primire ca ei să se simtă bine în această țară, să fie în largul lor, pentru că ei să participe la viața acestei societăți. Dar bineînțeles că trebuie să combatem abuzurile și aici avem foarte multe instrumente la dispoziție. Mulțumesc. Are cuvântul um, doamnei Dlabaiova din partea uh, grupului Arte și dacă puteți economisi timp, vă rog. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că răspundeți la întrebările noastre. Vorbim despre șomaj în Europa și mai ales despre șomajul tinerilor. Eu uh, vin uh, din mediul de afaceri și sunt preocupată de modul în care putem uh, rezolva problema reușind să um, o adecvare între, um, între competențe și locurile de muncă, pentru că există uh, milioane de locuri de muncă neocupate astăzi în Europa Europeană și 5 milioane de tineri șomeri care doresc să muncească, dar nu găsesc un loc de muncă. Dar există și angajatori care nu găsesc oameni calificați pentru uh, a ocupa anumite locuri de muncă. Întreprinderile investesc mult în recalificare, în uh, competențe în rândul lucrătorilor lor, dar ar dori să investească în formarea um, timpurie. Nu există coordonare între școli și universități pe de o parte. Ce aveți de gând să faceți pentru a adecva competențele la locurile de muncă astăzi în Europa? Mulțumesc! pentru această întrebare. Este într-adevăr uh, o provocare enormă și este obligația noastră. Sunt de acord cu preocuparea dumneavoastră, este și preocuparea mea. Într-adevăr, um, unii consideră că lucrătorii trebuie să fie formați, să fie gata, să se integreze în societate, dar uneori se uită nevoile pieței muncii. Trebuie într-adevăr să formăm, dar trebuie și să oferim competențe care să poată fi utile apoi um, în mediul profesional. Și mai ales uh, în sectorul formării profesionale, uh, Uh, în sectorul formării adulților trebuie să se ofere aceste competențe. Deci nu e vorba doar de crearea de competențe la începutul carierei, trebuie să existe și învățarea de lungul întregii vieți, iar uh, și în situații de șomaj aceste competențe trebuie dezvoltate și nu pierdute. Jean-Claude Juncker a hotărât ca anumite unități care se ocupă de formare să treacă la Direcția Generală pentru Ocupare, deci unitățile legate de formarea profesională uh, și ucenicie și astfel cred că cele două sectoare, formarea pe de o parte și piața muncii pe de altă parte, se vor apropia astfel. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Tania González de la GUE NGL. Mulțumesc, doamnă Tyson. Ați uh, vorbit despre strategia UE 2020. Un obiectiv din cadrul acesteia um, uh, are, este să se lupte împotriva sărăciei uh, și excluziunii sociale prin ocupare. Mm, um, ni se impun anumite condiții de rigoare bugetară care nu fac decât să aducă și mai multă sărăcie și excluziune socială, cum ar fi în țări ca Grecia și Spania, unde ocuparea a scăzut cu 10% din 2007, iar în rândul tinerilor uh, șomajul atinge 50%. Având în vedere aceste cifre, considerați că trebuie continuate aceste politici de um, rigoare bugetară care ne îndepărtează de obiectivele UE 2020? Și în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, cred că și întreprinderile trebuie să facă eforturi. Pentru noi, mobilitatea înseamnă exil, emigrație, având în vedere situația catastrofală din uh, țara mea. Mulțumesc! Mulțumesc! au fost uh, luate în timpul crizei uh, măsuri uh, foarte dure. Suntem cu toții conștienți de acest lucru. Eu sunt conștientă de acest lucru. Subiectul este într-adevăr foarte delicat. Aceste măsuri au fost luate pentru că erau indispensabile. Dar s-a organizat și un efort de solidaritate în rândul statelor membre și uh, Mm, această, nu mi se pare anormal faptul că există anumite condiții pentru oferirea acestei solidarități. Trebuie să existe legătură între solidaritate și responsabilitate. Anumite state membre care aveau probleme foarte mari, acestea nu se datorau doar crizei economice și financiare. Criza s-a adăugat pe deasupra unor probleme structurale care existau deja. Și aceste probleme um, nu pot fi rezolvate foarte rapid. Trebuie să facem toate eforturile pentru a modifica situația. E nevoie și de alte reforme structurale. Trebuie să vizăm obiective pe termen lung. Bineînțeles, fără a pierde din vedere efectele pe termen scurt. Și aici, intervențiile sociale au un rol foarte important de jucat. Trebuie să continuăm această politică. Doamna, trebuie să existe stabilitate, nu uh, rezolvăm uh, problemele dacă uh, lăsăm frul liber uh, acum. Trebuie să revenim pe calea creșterii economice, trebuie să creăm locuri de muncă, e nevoie de stabilitate pentru bănțile noastre, dar și stabilitate în finanțele publice, stabilitate bugetară. Dar, am spus deja, trebuie să folosim și flexibilitatea care este la dispoziția noastră, să ne asigurăm că încurajăm folosirea capitalurilor private. Toate politicile noastre trebuie orientate spre creșterea economică și transpunerea acesteia în locuri de muncă. Este cea mai bună garanție pentru a-i activa din nou pe cetățeni și pentru a ajuta statele membre. Mulțumesc. Are cuvântul acum Terry Reinke de la Verzi. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dragi colegi, lumina unor recomandări specifice de țară pentru reducerea uh, fondurilor de pensii, cum credeți că puteți să, uh, să duceți la bună îndeplinire angajamentele Comisiei pe tema pensiilor în ce privește uh, pentru a permite realizarea obiectivului final de uh, îmbătrânire în condiții de demnitate și cum veți aborda contradicțiile între politicile Comisiei pe tema pensiilor? Cum veți uh, aborda această chestiune în discuțiile cu colegii dumneavoastră din Colegiul Comisarilor? Și cum vă veți asigura că viitoare, viitoarele drepturi de pensie ale femeilor, femeilor va, vor fi uh, egale uh, cu cele ale bărbaților, când astăzi uh, clivajul între aceste drepturi între femei și bărbați este de 39%. Mulțumesc pentru întrebare. Sistemul de pensii trebuie reformat și am uh, ținut uh, cont de asta ca o prioritate și în recomandările noastre specifice de țară. Noi vrem să ne asigurăm că persoanele în vârstă pot trăi în demnitate, că uh, au un, vrem să ne asigurăm că își pot fructifica uh, dreptul la pensie. Uh, problema și grija mare a Comisiei este durabilitatea sistemului de pensii. Uh, pentru ca acest sistem să devină durabil, trebuie ca unele lucruri să se schimbe la nivelul statelor membre. Depinde, de pildă, ca persoanele să fie ocupate timp de mai multă vreme, să nu iasă la pensie atât de vreme cum se întâmplă acum. Pentru că, până la urmă, sistemul de pensii se finanțează din contribuțiile la fondurile de pensii. Trebuie să întărim pilonul 2, acolo unde încă nu a fost creat sau nu este suficient de bine reprezentat, adică la stat, în statele membre. Și sigur că nu numai noi trebuie să avem pretenția la o pensie decentă, ci și tinerii de azi trebuie să știe că trebuie, au dreptul la o garantarea unei pensii demne. În ce privește clivajul între pensiile femeilor și pensiile bărbaților, este o mare problemă pe care nu putem soluționa doar prin măsuri legislative pentru că dacă privim uh, uh, viața pe piața forței de muncă a femeilor, uh, acestea participă și sunt prezente pe piața forței de muncă, dar încă nu există așa numitul equal pay for equal work, a remunerare egală pentru munci, munca egală prestată. De aceea nici drepturile de pensii nu sunt egale cu cele ale bărbaților. dar femeile au aceleași drepturi la eh, eh, pensie cum au și la remunerare egală. Deci eh, trebuie să revizuim posibilitatea și beneficiile participării pe piața forței de muncă a femeilor. Mulțumesc din partea FD acum domnul Națol. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, tema principală pe, în plan politic astăzi în Regatul Unit este imigrația. Da? Și pentru că uh, piața forței de muncă uh, a fost deschisă unui număr de 450 de milioane de oameni și 250 de uh, mii dintre aceștia deja au venit doar anul trecut la noi. Deci uh, vorbim de un oraș de dimensiunea Strasburgului. Da? Acest lucru ce are ca efect o scădere a salariilor și o pierdere a locului de muncă locale. Vreau să întreb dacă dumneavoastră și Comisia în general uh, ați uh, favoriza ca Regatul Unit să poată avea dreptul de a-și reglementa singur accesul la piața forței sale de muncă. Vă rog să răspundeți cu da sau cu nu. Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan mogen we. Când ești membru în Uniunea Europeană, atunci ne așteptăm să fie respectate uh, prevederile tratatelor de toate statele membre în mod egal. Libera circulație este unul din pilonii fundamentale ai Uniunii Europene. Știu că oamenii în uh, Regatul Unit au un mare interes în a participa și beneficia de uh, facilitățile oferite de piața internă și nu vorbim doar de libera circulație a mărfurilor și serviciilor, dar și a persoanelor. Și trebuie să ne îngrijim ca aceste lucruri să se petreacă în mod cinstit și legal. Trebuie ca uh, presiunea asupra serviciilor locale să nu crească disproporționat, dar trebuie să existe reguli foarte clare care să fie respectate, sigur, cu ajustarea eh, după nevoi a eh, legislației. Iar în ce privește libera circulație a forței de muncă, există reguli prin care aceasta uh, poate fi reglementată. Sigur că domeniul nu este unul static, este în continuă evoluție și de aceea trebuie monitorizat în continuu. Avem principiul liberei circulației a persoanelor în Europa și, trebuie, și garantăm acestor persoane și protecția socială atunci când ele migrează. Acum, s-ar putea ca uh, în timp uh, să identificăm în analiza noastră uh, eventuale situații de abuz și acolo unde există abuz va trebui să corectăm situația. Dar libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a mărfurilor nu este un principiu care, de la care nu putem face rabat. să ne Domnul Coșa. Doamna comisar desemnat, aici mă aflu, în sală. Vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați declarat deja pentru susținerea persoanelor cu dizabilități și nevoi speciale, pentru că aproape 80%, mai mult de 10, 80 eh, de milioane, mai mult de 10% din populația Uniunii Europene are nevoi speciale. În același timp, eh, conform datelor Comisiei, suma eh, afectată susținerii persoanelor cu dizabilități nu eh, depășește 4% din, eh, din cheltuielile totale. Vreau să întreb dacă sunteți mulțumită de această situație și dacă nu, vreau să vă întreb cum anume considerați că ar putea fi ajutate persoanele cu nevoi speciale și cu dizabilități care au suferit și mai mult decât de restul populației în urma crizei economico-financiare. În același timp, în legătură cu standardele de liber acces la anumite servicii, cum vreți să accelerați uh, această, uh, acest acces uh, fără bariere la servicii al persoanelor cu dizabilități? Stimate coleg, grija dumneavoastră este și o preocupare a mea. Spuneați că 4% din Fondul Social European doar sunt alocate uh, pentru persoane cu dizabilități. Într-adevăr, această sumă nu este mare. știu că o, o procentaj minim, o cotă de 20% uh, din Fondul Social European trebuie um, cheltuită pentru uh, eliminarea și combaterea excluziunii. Deci nu vorbim doar de persoane cu uh, dizabilități, ci de persoane ca, cu risc de excluziune. Și de aceea uh, persoanele cu nevoi speciale, fiind persoane cu, cu o vulnerabilitate specială, trebuie să poată beneficia de aceste uh, fonduri. În următorii ani, dacă voi fi confirmat în postul de comisar, voi face lucruri concrete. Mai întâi, în ce privește venitul minim și legislația cu privire la uh, venitul persoanelor cu dizabilități trebuie respectate. În același timp, trebuie să existe un mai bun acces la, forță, eh, la piața de muncă. În ce privește accesul în clădiri publice, statele membre sunt deja în curs de punere în aplicare a măsurilor eh, deja stabilite. Unele state o fac mai bine, unele mai puțin bine. Ehm, și sigur că există încă mari bariere în ce privește accesul la diferite produse și servicii, pentru că produsele pentru, destinate pentru uh, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la anumite uh, clădiri, la anumite servicii, sunt mai uh, scumpe și prin asta există o barieră financiară. Eu personal mă voi angaja pentru a Uh, propune cât se poate de rapid, în mod concret, un proiect legislativ în acest sens. Domnule Christensen, locurile de muncă precare și uh, sărăcia persoanelor care lucrează amenință uh, Uh, situația din Europa. Domnul Juncker s-a angajat să existe principiul plată egală la un loc de muncă comparabil în același loc. Având în vedere că uh, intervenția dumneavoastră nu a fost foarte clară în acest sens, aș dori să știu care sunt uh, măsurile pe care intenționați să le luați pentru a-i proteja pe lucrători împotriva condițiilor de lucru precare, ore suplimentare neplătite și așa mai departe și cum intenționați să combateți lucrurile de muncă tot mai precare pentru lucrătorii foarte mobili, mai ales în uh, sectorul uh, uh, transportului rutier și um, aviatic. Mulțumesc, stimate coleg, pentru această întrebare. Contractele de cu ora zero, știu că există anumite practici în anumite uh, țări, în altele sunt reglementate, dar nu în toate statele membre. E un fenomen nou care a apărut și care nu trebuie uh, lăsat uh, să dureze uh, timp de 5 ani, trebuie să ne asigurăm că el nu se perenizează și că nu devine un abuz. Statele membre trebuie încurajate să legifereze și mai avem și texte legislative în vigoare care trebuie să fie respectate. Deci noi trebuie să ne asigurăm că legislația se aplică, că, de exemplu, aceste contracte uh, Uh, zero, core zero nu uh, au un impact asupra uh, timpilor de repaus, de odihnă și așa mai departe, de care lucrătorii trebuie să beneficieze. Deci trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. putem să ne asigurăm că regulile respective nu sunt uh, evitate. Cum putem să îi protejăm pe lucrători? Trebuie să avem uh, posibilități de uh, concertarea între lucrători și angajatori. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că condițiile la locul de muncă uh, sunt bune. Securitatea uh, este foarte importantă. Trebuie să uh, combatem. Deci când nu se respectă condițiile de securitate la locul de muncă, avem de-a face cu fraudă. Trebuie să, să combatem toate tipurile de fraudă. Există și domenii în care există uh, muncă transfrontalieră, unde situațiile sunt mai complexe, dar și aici trebuie să găsim uh, situații inteligente. Trebuie ca serviciile statelor membre să coopereze atunci când e vorba despre muncă transfrontalieră și trebuie ca serviciile de inspecții ale statelor membre să aibă mai mult încredere unele în celelalte, pentru că atunci vom fi făcut un progres înainte și sunt gata să mă angajez în acest sens. Mulțumesc! Mai avem încă 20 de vorbitori dacă vă puneți întrebările, nu faceți discursuri și dacă vă respectați timpul alocat și dacă îi acordăm doamnei Tyson și posibilitatea de a da răspunsuri uh, succinte, atunci uh, vom putea fi, uh, finaliza această audiere. Deci voi fi și mai severă cu timpul. Mulțumesc uh, din partea grupului ECR, doamna Iana Șifsnaista. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată doamnă președinte. Iată-mă, aici sunt, doamnă comisar desemnat. Uh, Europa îmbătrânește. Până în 2060 se pare că se, populația cu vârsta de peste 65 de ani ar trebui să reprezinte o treime din uh, populația totală a Uniunii Europene. Uh, Uh, cererea de servicii medicale, sociale va crește enorm, e clar. Deci, uh, situația persoanelor în vârstă, dar și a persoanelor uh, cu dizabilități ar trebui să reprezinte și oportunitate pentru crearea de noi locuri de muncă. Deci, aș trebui să știu care sunt ideile dumneavoastră în acest domeniu. Cum am putea să sprijinim aceste locuri de muncă? Prin fonduri structurale sau care ar fi instrumentele și măsurile pe care le-am putea folosi pentru a permite Uh, o calita- servicii de calitate cu respectarea demnității umane. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această întrebare. Este adevărat că trebuie să ținem cont de cererea de servicii de sănătate, mai ales pentru persoanele în vârstă, regiunile și statele ne cer acest lucru. Noi nu avem competențe în calitate de comisar, dar sigur că putem să sprijinim uh, aceste state membre. Știm cu toții foarte bine că dacă uh, îngrijirile pentru persoanele dat mensen niet kunnen werken, uh, dat betekent Uh, serviciile nu își fac treaba, atunci, uh, într-adevăr, uh, membrii familiilor respective trebuie să se ocupe de persoana în vârstă sau cu dizabilități, ceea ce înseamnă și, pe de altă parte, că persoana în vârstă nu beneficiază de îngrijiri de calitate de care ar trebui să beneficieze în secolul 21. Deci, trebuie să susținem statele membre în dezvoltarea acestor servicii. Și, în acest sens, fondurile structurale, dar și și Fondul Social European trebuie să fie folosit pentru a crea, uh, pentru a stimula bunele practici, pentru a încuraja soluțiile inovante, pentru, inovatoare pentru uh, îngrijirile de sănătate. Putem să creăm locuri de muncă în uh, economia verde, de exemplu, în, al, în domeniul tehnologiilor, uh, informării și ale comunicării, dar, aveți dreptate, putem crea locuri de muncă de calitate și în acest domeniu al îngrijirilor pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele vulnerabile. Trebuie să susținem statele membre dar mai ales să ne întrajutorăm și să învățăm unii de alții pentru a încuraja dezvoltarea acestor uh, îngrijiri de sănătate. Cum putem să creăm Uh, îngrijiri uh, inovatoare și după aceea, bineînțeles, că statele membre, nivelul local, va trebui să intervină pentru a le pune la, uh, în aplicare. Mulțumesc în numele grupului ALDE, Iana Tum. Aveți cuvântul. Uh, Discriminarea în acest domeniul uh, ocupării este o adevărată provocare în Uniunea Europeană și s-ar putea să aibă loc uh, avers un efect negativ în ceea ce privește mobilitatea principiile de, uh, practicile de discriminare au uh, un efect nefast. Sigur că discriminarea se poate face pe diverse criterii, uh, sex, religie, orientare sexuală și așa mai departe. Ați uh, menționat acest lucru, dar situația între statele membre diferă și politicile antidiscriminare sunt foarte importante, uh, atât la nivel național cât și la nivel european. Ce vreți uh, să faceți pentru a pune în aplicare directivele antidiscriminare și care este cooperarea pe care o planificați implicați cu Comisarul pentru Egalitatea de Gen pentru a combate discriminarea în domeniul ocupării și în zonele conexe. Mulțumesc! Da, mulțumesc uh, foarte mult pentru această întrebare. Da, discriminarea contravine uh, legislației noastre de bază. Trebuie să ne asigurăm că discriminarea nu are ce căuta în uh, societatea noastră. Avem uh, legislația necesară, trebuie să ne asigurăm că ea este bine pusă în aplicare. Trebuie să uh, supraveghem statele membre, să le punem în vedere faptul că legislația nu este doar pusă în aplicare în mod teoretic, ci și aplicată în mod concret. Trebuie să ne asigurăm că legislația e bine pusă în aplicare, dacă avem nevoie de legislație suplimentară, atunci împreună cu colegii de la Comisie trebuie să ne asigurăm că găsim armele necesare din uh, panoplia noastră militară pentru a combate discriminarea. Discriminarea nu ar trebui să existe, ar trebui să ca toat, tot, toți cetățenii să beneficieze de drepturi egale ar trebui să fie recunoscuți uh, ca atare pe piața muncii și sunt unul dintre cei care vor uh, depune eforturi în acest sens în următorul uh, mandat al Comisiei. Mulțumesc, domnul Neoclis Ilichiochis din partea GUE, vă rog. Mulțumesc. În răspunsurile dumneavoastră scrise, de mai multe ori ați menționat faptul că mm, există un șomaj structural Um, și anume faptul că locurile de muncă nu corespund calificărilor celor care caută un loc de muncă. Dar uh, probleme structurale sunt cauzate și de Bruxelles. Statele uh, membre nu își pot adapta locurile de muncă nevoilor. Uh, statele din sudul Uniunii Europene care sunt controlate de anumite programe impuse um, nu există niciun fel de consultare între angajatori și angajați. Eh, drepturile omului în rândul, rândul lucrătorilor sunt încărcate. Vorbiți despre solidaritate, dar în Sud eh, băncile <laughs> simt această solidaritate, nu forța de muncă. Cum aveți de gând să modificați regulile pentru a asigura sau să aplicați regulile pentru a eh, oferi condiții demne de muncă și pentru a proteja pe lucrători, mai ales în țările din Sud? Mulțumesc! Da, Mulțumesc. Sunt perfect conștientă de faptul că anumite state membre au suferit mult de pe urma crizei și a efectelor acesteia. Putem da vina pe măsurile economice de urgență luate. Eu cred că trebuie să ne amintim de cauzele uh, acestei crize. Dar, oricum, cred că trebuie să găsim soluții la problemele actuale și Jean-Claude Juncker mi-a cerut acest lucru și mă angajez să o fac și anume că vom aplica, vom ține mai mult cont de indicii sociali și vom acorda acestora un rol mai important în cadrul semestrului european și în rândul uh, recomandărilor specifice pe țară. Trebuie să înțelegem exact ce se întâmplă în statele membre, trebuie să înțelegem situația reală de acolo. Nu trebuie să ne limităm la statistici, ci să facem analize mult mai aprofundate atunci când constatăm că apar probleme și atunci când vom cunoaște mai bine situația, vom putea da recomandări mai bune și vom putea ajuta mai bine. În al doilea rând, am spus dacă se vor uh, adopta noi programe uh, pentru în anumite state membre, uh, ne vom concentra pe impactul social al acestora. Troica a luat măsuri de urgență în momente de criză și aici, în acest Parlament, am votat rapoarte pe care le sprijin, dar care pot fi criticate pentru că am trebuit să se reacționeze într-o situație de urgență și consecințele unor măsuri luate într-o situație de urgență trebuie analizate. Putem spune că am uh, trecut de faza acută, dar problemele nu sunt toate rezolvate și deci cu mai bună, cunoș- mai bună uh, Uh, înțelegerea problemelor din statele membre, putem acorda mai multă atenție consecințelor sociale și putem uh, avea o politică durabilă care să permită ca și în aceste state să se creeze locuri de muncă, pentru că aceasta e problema majoră, nu sunt suficiente locuri de muncă. Deci, dacă va exista creștere în Uniunea Europeană, trebuie să investească în statele membre care au cel mai multă nevoie de aceste investiții. Doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă Tyson. Bine ați venit. Iată, aici sunt. Mă bucur că mă adresez unei femei, având în vedere că sunt prea puține femei în această comisie. Bine ați venit aici la comisia noastră. Întrebarea mea este directă. Negocierile TTIP ale acordului cu Statele Unite uh, riscă sacrificarea um, condițiilor de protecție socială în numele liberului schimb. Statele Unite nu au ratificat încă Convenția Organizației Internaționale a Muncii și nu au de gând să o facă înainte de acordul privind um, TTIP. Întrebarea mea este simplă. Puteți să ne asigurați astăzi că nimeni și nimic nu nu ne va putea obliga să renunțăm la, regile, la legile noastre, regulile noastre, normele noastre sociale și că acestea nu vor fi reduse. Mulțumesc! Mulțumesc! Negocierile tratatului comercial și de investiții cu Statele Unite vor fi reluate și vor, uh, vor continua uh, odată cu intrarea în vigoarea noii comisii. Um, se ocupă colega Malmström de acesta, dar vom și noi implicați și nu vom negocia doar norme economice, ci vom ține cont și de aspectele sociale acest aspect uh, va fi luat în considerare. Apoi doresc să vă spun că știu că s-a prevăzut ca în acest acord, acest acord să nu permită um, ca normele noastre de protecție socială să devine mai puțin ambițioase pentru a permite aplicarea acordului. Deci, normele noastre sociale, mai ales de protecția locurilor de muncă, vor fi garantate. Ați făcut referire la uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Uh, noi suntem ofensivi în legătură cu aceasta. Cerem Statele Unite să ratifice anumite convenții de la OIM. pentru că dacă vom avea un acord uh, comercial și de investiții cu Statele Unite, obiectivul uh, acestuia um, este ca uh, standardele la nivel mondial să crească. Noi continuăm să luptăm în acest sens, dar și nu cred că trebuie să existe temeri că normele noastre, standardele noastre um, vor scădea. Vom face tot ce ne va sta în putere pentru a evita o astfel de situație. Are cuvântul acum domnul Paul Nathan de la FDD. Mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur că nu se va renegocia uh, mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană. Mai am o întrebare aveți de gând să faceți concesii Regatul Unit privind mobilitatea lucrătorilor pentru ca um, Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană și dacă Regatul Unit tot nu va putea accepta mobilitatea forței de muncă fără restricții în urma unor negocieri, credeți că Regatul Unit trebuie să părăsească Uniunea Europeană? Stimate coleg, nu puteți spune mie așa o asemenea întrebare, pentru că nu va fi decizia mea. Avem anumite reguli, anumite principii fundamentale în Uniunea Europeană care trebuie respectate. Dacă nu, întreaga structură a integrării europene se va prăbuși și nu ne putem permite așa ceva. Și știu de asemenea că domnul președinte Jean-Claude Juncker a spus că nu este orb față de problemele anumitor state membre. Vom continua dialogul cu statele membre, vom uh, continua să identificăm problemele, vom vedea ce e de făcut, dar nu puteți să așteptați din partea mea să anticipez astăzi și ca eu, comisar desemnat pentru ocupare și afaceri sociale, eu singură să vă fac propuneri și în plus să vă spun că Regatul Unit n-are decât să iasă din Uniunea Europeană. Noi am creat Uniunea Europeană pentru a uni țări, pentru a-i uni pe cetățeni. Nu este obiectivul nostru să dăm afară oameni și țări din Uniunea Europeană. Trebuie să continuăm să dialogăm, să discutăm, să identificăm problemele reale și apoi să vedem cum împreună putem uh, rezolva aceste probleme. Dau cuvântul doamnei Iazloviecka. Pani Tyson, wracam prosto z międzyparlamentarnej conferenței. Mulțumesc. Doamna Tyson, am participat recent la o ședință interparlamentară la care au participat și reprezentanța economiei și industriei. Aceștia au subliniat cât de importantă este mobilitatea în Uniunea Europeană. Eu mă bucur că și pentru dumneavoastră mobilitatea reprezintă o prioritate. Suntem conștienți de faptul că dacă vrem să construim o casă sigură, atunci fundația acestei case, acestei clădiri trebuie să fie una solidă. De aceea vreau să vă pun o întrebare cu privire la directiva de detașare a lucrătorilor. Datele care sunt culese despre aplicarea acestei directive sunt datele care ne îngrijorează pentru că pentru că um, ele uh, nu sunt suficient de eh, exacte, nu sunt colese și în plan local eh, pentru a arăta care este situația în teren. Credeți că ați putea opt, eh, agrea și parteneri local pentru culegerea acestor date? Pentru că doar așa am putea avea o imagine realistă a gradului de îndeplinire a obiectivelor pentru anul 2020. Ja. Dank u eh, mevrouw Jaslovietska. Mulțumesc frumos, doamna Jaslovietska. Dacă ești bine informat, întotdeauna ai o bază bună pentru activitățile tate și dacă nu ai suficiente date sau dacă datele nu sunt eh, complete, atunci eh, sarcina noastră este să um, punem uh, mâna pe acele date lipsă pentru a putea apoi acționa pe cale de consecință. Așadar, trebuie să știm ce se întâmplă în statele membre și trebuie să fim bine informați în legătură cu ceea ce se petrece acolo. În ce privește implicarea unor actori locali, eu cred că am făcut deja acest lucru. De pildă, în cadrul uh, proiectelor de inovare socială. Aceste proiecte sunt accesibile pentru autoritățile publice, locale și regionale. Trebuie acum să ne asigurăm că uh, statele membre și autoritățile regionale chiar își asumă competențe în gestionarea acestor proiecte. Noi, Comisia Europeană, nu putem impune aceste proiecte. Dar dacă Comisia constată că uh, șansa de a învăța unii de la alții, de a promova inovările uh, utile uh, sunt uh, Uh, insuficient uh, exploatate, atunci trebuie să arătăm acest lucru statelor membre și trebuie să le invităm să își schimbe procedurile eventual sau modul de accesare a acestor proiecte. Deci uh, activitatea de cooperare cu autoritățile locale și regionale pentru noi este foarte importantă mi se spune și aud de multe ori că în plan local și regional nici nu se știe ce avantaje există prin accesarea acestor, um, acestor proiecte. Deci este important ca informația pe care noi o oferim să ajungă la toți uh, actualii și potențialii uh, actori implicați. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci trebuie să abordăm statele membre în mod direct și să ne asigurăm că regulile noastre sunt puse în aplicare mai bine și mai transparent. Mulțumim, doamna Blinkeviciute, din partea socialiștilor și democraților. De economică... Doamna Tyson, criza economică, financiară și măsurile de austeritate au creat o, au determinat o creștere rapidă a sărăciei împotriv, în rândul copiilor. Anul trecut, 207% uh, dintre toți copiii Uniunii Europene au uh, fost expuși riscului de uh, sărăcire și excluziune. Iar copiii sunt cei mai vulnerabili dintre toate categoriile de cetățeni. Așadar, ce puteți face pentru a ne asigura că Uniunea Europeană își va atinge obiectivul legat de combaterea sărăciei până în 2020? Și care este propunerea dumneavoastră pentru introducerea unei garanții pentru copii, similară garanție pentru tineret, pentru ca aceștia să nu părăsească țara, să nu riște să fie excluși. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimată colegă. Copiii sunt o uh, categorie uh, foarte importantă și foarte prețioasă pentru societatea noastră în ansamblu și trebuie să facem tot ce putem pentru a-i proteja. Trebuie uh, să uh, îi sprijinim și trebuie să definim uh, instrumentele pe care putem sprijini. Pentru asta trebuie să cooperăm cu organizații care re- reprezintă interesele persoanelor cu risc de sărăcire. Acolo unde vedem că nu se face suficient, trebuie să trebuie să arătăm acest lucru statelor membre și să le evităm să-și uh, ajusteze măsurile. Trebuie să ne asigurăm că copiii chiar înainte de naștere uh, vor, vor fi uh, asistați așa cum trebuie, că familiile lor sunt ajutate, că apoi educația corespunzătoare le va fi asigurată. Deci este important ca copiii să fie și ei ajutați să, uh, să, fie, uh, să beneficieze de programe de ajutor, astfel încât și familiile să poată uh, să-și continue cariera, să poată merge mai departe. Pentru aceasta avem programe la dispoziție, programe prin care putem să aducem împreună persoane competente din diferite sectoare lupta împotriva sărăciei este foarte importantă și în strategia ă, până la 2020 vom face totul pentru a ne atinge obiectivul cu privire la ă, combaterea sărăciei. Dezelfde kleine regio en we zijn ons ervan bewust dat... Domnule comisar desemnat, venim din aceeași regiune mică și suntem la curent cu faptul că uh, Uniunea Europeană și statele membre din Europeană se confruntă cu provocări majore. În pofida situației bugetare foarte dificile din ultimii ani, statele membre și trebuie să facă față problemelor de mobilitate, mai ales prin intermediul infrastructurii, ceea ce este în interesul economiei. Aș dori să știu care sunt uh, posibilitățile pe care o regiune mică mică pe cum Flandra le are pentru a face investiții majore în uh, infrastructură. Mulțumesc foarte mult, doamna Davis. Din uh, intervenția dumneavoastră, uh, înțeleg la ce vă referiți, uh, știu la ce, ce faceți aluzie, Uh, când vorbiți despre aceste lucrări de infrastructură. Uh, doamna Stevens și cu mine știm uh, că se discută foarte mult despre aceste lucrări de infrastructură și de felul în care investițiile pot să fie clasificate în funcție de normele contabile europene pentru investițiile publice. Dar ce pot eu să vă spun e că trebuie să ne asigurăm că se aplică regulile. Pentru o țară mică sau o regiune mică precum Flandra nu putem face excepții. Nu cred că cineva se așteaptă ca eu să uh, nu respect regulile sau să le evit. Atunci când e vorba de clasificarea cheltuielor publice în mod uh, contabil, trebuie să aplicăm normele Eurostat, standardele Eurostat, care este o, un organism independent și deci trebuie să aplicăm aceste norme în Flandra, în Belgia și uh, peste tot. Eurostatul va trebui să uh, se pronunțe în mod independent, așa cum a făcut și în alte situații. Și uh, în calitate de comisar belgian, din partea Belgiei, dragi colegi, aș dori să vă spun că sunt conștientă de faptul că uh, Uh, voi, mă voi confrunta cu astfel de situații, dar în orice caz nu uh, voi uh, accepta, deci nu voi face parte țării mele, toate dosarele vor fi tratate exact la fel, țineam să subliniez acest lucru sus și tare. Independența funcțională a Eurostatului va fi respectată pe deplin. Nu e doar de datoria mea, e și uh, dorința mea fierbinte. Mulțumesc, are cuvântul în uh, numele grupului al de domnul Weigel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Tisen, astăzi este uh, ziua persoanelor în vârstă. Aș dori să vă întreb dacă aveți o strategie pentru a face față schimbărilor democratice în, demografice în Europa. E adevărat că vom avea nevoie de o panoplie de uh, instrumente noi pentru a ocroti această, uh, parte, acest segment din populația noastră. Nu am prea mult timp la dispoziție pentru a mă referi în detaliu la această chestiune, dar e adevărat că persoanele în vârstă nu beneficiază de insistențele lobiștilor. Deci uh, totul depinde de uh, bunăvoința dumneavoastră. Aș dori să știu dacă aveți instrumente specifice pentru persoanele cu vârsta între 45 și 55 de ani pentru a le permite să ocupe un loc uh, de muncă. Ar fi un exemplu al unor acțiuni pozitive din partea Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi. Spuneați că persoanele în vârstă nu beneficiază de uh, sprijinele unui, uh, sprijinul unui lobby sau nu au acces la canale de influență pentru a face muncă de lobby. Știu că în uh, societatea noastră uh, un canal eficient de comunicare poate permite uh, exercitarea unei influențe, mai ales asupra activității legislative. Sunt conștientă de acest lucru și știu că nu toată lumea are aceeași posibilitate. În calitate de europarlamentar, dar și în calitate de viitor comisar, mă voi asigura că vom asculta toate uh, segmentele populației care beneficiază de astfel de canale de comunicare, dar și care nu au o astfel de posibilitate. Acestea fiind spuse, cred că persoanele în vârstă sunt active și sunt uh, în stare, sunt capabile să-și apere interesele și uh, le încurajez în acest sens. Iar în ceea ce privește politica pentru persoanele în vârstă, da, aveți, nevoie, aveți dreptate, avem uh, încă multe progrese de înregistrat și trebuie în primul rând să ne asigurăm că aceste persoane rămân active într-o Europa cu o populație tot mai în vârstă, cu o penurie de forță de lucru în peste câțiva ani, va trebui să ne asigurăm că aceste persoane continuă să se pregătească, că vor avea uh, competențele necesare tocmai pentru a rămâne active. Avem nevoie de formarea adulților, de pregătirea continuă de-a lungul vieții. Trebuie să uh, Uh, depunem eforturi uh, susținute în acest sens. Și pe lângă aspectul de ocupare, trebuie să ne asigurăm că și locurile de muncă corespund profilului persoanelor în vârstă. Deci cred că companiile vor trebui să se adapteze pentru ca persoanele în vârstă să continue să lucreze, să rămână active. E foarte important, e un aspect foarte important dacă ne dorim ca persoanele, ca cetățenii să îmbătrânească în mod activ și uh, să poată rămâne uh, pe piața muncii, pentru că astfel vor uh, contribui și la durabilitatea pensiilor. S-a vorbit deja și mai insistă asupra acestui aspect. Mulțumesc, Sven Schulze are cuvântul acum din partea grupului PPE. Doamna Tyson, cu întrebarea mea uh, veți avea posibilitatea să răspundeți pe această temă a demografiei și știu că două minute nu vă sunt suficiente, dar totuși schimbarea demografică este una din cele mai importante provocări la adresa societății noastre actuale și Uniunea Europeană este și ea confruntată cu aceste uh, provocări. Pe de o parte avem o uh, îmbătrânire a populației, pe de altă parte și o reducere a ratei natalității în statele membre. Asta are consecințe asupra politicilor economice, asupra sistemelor de uh, securitate și asistență socială, dar și asupra politicilor politicilor de ocupare a forței de muncă. Poate vreți să ne numiți unele măsuri concrete prin care doriți dumneavoastră și Comisia Europeană să abordați uh, problema schimbărilor demografice și mai am încă o întrebare. Cum se poate crea un sistem durabil de pensii și când vorbitorul este întrerupt? Doamnă Tyson, puteți răspunde, vă rog. Ja, ja dankjewel collega. Collega, ik denk dat het... Zumesc. Cred că, într-adevăr, este foarte important atunci când vorbim în Europa despre inovare, să nu ne gândim doar la cercetare și la dezvoltare pentru uh, sectorul industrial. Cred că atunci când vorbim de cercetare și dezvoltare, trebuie să ne gândim și la cercetarea și dezvoltarea de noi servicii, de noi politici, pentru a face față acestor noi provocări sociale. Acestea fiind spuse, evoluția demografică nu este un fenomen uh, cu totul și cu totul nou. Dacă ne gândim la ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în uh, ultimii ani, una dintre provocările cele mai importante reprezintă schimbarea demografică. Din păcate, însă constatăm că în anumite țări uh, se a reacționat prea târziu. Poate că nu e chiar foarte târziu, dar în orice caz nu mai trebuie să pierdem timpul. Și aici uh, intervine ceea ce eu numesc inovarea socială. Nu putem să intervenim în această tendință demografică, trebuie doar să o acceptăm, dar trebuie să ne asigurăm că statele membre dezvoltă noi servicii sociale. Investesc în formare, în pregătire pentru a face față acestei noi uh, uh tendințe demografice. Deci, noi trebuie să dezvoltăm noi metode să folosim toate cunoștințele pe care le avem la dispoziție și trebuie să ne asigurăm că noi actori sunt cu adevărat implicați și informați. Să nu uităm uh, noile tehnologii, mijlocele electronice pe care le avem la dispoziție și pe care le putem folosi. Să nu uităm uh, și de uh, celelalte măsuri disponibile pe care trebuie să le folosim dar fără a mai întârzia. Nu cred că mai e nevoie de uh, texte suplimentare la nivel legislativ, dar trebuie să facem, să folosim metodele pe care le avem la dispoziție și mai ales să învățăm unii de la alții. Aici trebuie să trecem la treabă. Mulțumesc, doamna Canervet reprezentanta socialiștilor și democraților de la, cultura, de la Comisia de Cultură. Mulțumesc, doamna Tyson. Știm că șomajul crescut în rândul tânărilor este o problemă prioritară pentru multe state membre. Știm, de asemenea, că aceste pro- probleme nu se pot rezolva prin niște proiecte frumoase, ci prin uh, niște reforme structurale mai degrabă. În câteva state membre observăm succesul, urmărim cu succes, succesul uh, pregătirii vocaționale duale, care se pare că a rezistat foarte bine crizei. Iată un instrument util pentru uh, măsuri preventive prin care statul, în cooperare cu întreprinderile, poate asigura o calificare durabilă. Ce sisteme de pregătire vocațională ați prevăzut pentru mandatul dumneavoastră? Ce mecanisme de cooperare între Digi uh, Ocupare și Direcția Generală de Educație veți uh, crea pentru a pune în aplicare aceste măsuri? Mulțumesc. Mulțumesc uh, stimate colegă. Știu că sistemul dual eh, de pregătire eh, vocațională eh, este unul de succes și constat că și eu că persoanele care au trecut prin acest sistem dual găsesc mult mai ușor un loc de muncă eu cred că este o formă um, ce se pretează foarte bine pentru uh, sistemul educație, uh, educațional al viitorului. Sigur că nu-l putem impune statelor membre, dar le putem ajuta în a adopta aceste, uh, această formă de învățământ. Ce putem face concret? Am purtat deja consultații cu toți actorii vizați pentru a facilita Uh, anumite pregătiri, traininguri, uh, schimb de bune practici. Uh, există deja proiecte pentru promovarea conceptului din, de ucenic, ucenicie, pregătire la locul de muncă și există chiar cooperări de acest gen în sfera culturală. În scrisoare de misiune uh, uh, primită de la președintele Comisiei Juncker uh, sunt alocate comisarilor desemnați și anumite direcții generale cu care aceștia ar trebui să coopereze. Adică între direcție generală cu care eu voi avea plăcerea să colaborez se numără și cea pentru educație și învățare pe toată durata vieții. În plus, voi colabora și cu sectorul cultural. Erasmus Plus, de pildă, este un program de, pregăti- de schimburi uh, academice și uh, profesionale uh, care implică chiar și state terțe. Da? Persoane care se află într-o anumită formă de învățământ uh, pot uh, avea șansa de a-și extinde orizontul și se întrerupe microfonul vorbitoare. Renat. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Renate Weber din partea PP. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, estimată Doamnă comisar semnat, am apreciat mult declarațiile dumneavoastră în legătură cu libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană și legătură cu mobilitatea forței de muncă. Sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră că avem nevoie de cursuri de formare profesională pentru a face față lipsei de competențe actuale. Întrebarea mea este, cât de departe credeți că puteți merge dumneavoastră și Comisia Europeană pe calea recomandării sau eventual impunerii statelor membre um, indicația de a schimba programa, de a schimba perspectiva asupra formării uh, de lungul întregii vieți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Weber. Nu cred că putem să obligăm statele membre, pentru că nu avem competențe în domeniul formării pentru a desemna conținuturile. Știți că uh, statele membre, uh, că învățământul depinde de statele membre, de regiuni, dar putem colabora, putem uh, colecta date și o vom face în ceea ce privește formarea profesională și tehnică. Ce vă putem propune? Putem să vă propunem cunoștințe, informații pe care le strângem din diferitele state membre și pe care le putem difuza în toate statele membre. Cei care dezvoltă aceste programe de formare trebuie să se cunoască, să se întâlnească, să învețe unii de la alții cred că aceste schimburi de experiențe um, oferă foarte multe. Apoi depinde de statele membre cum uh, împart sarcinile. Noi putem uh, favoriza schimburile de cunoștințe, de experiențe, putem să vă întindem mâna uh, și prin uh, recunoașterea diplomelor, uh, competențelor obținute în urma acestor uh, cursuri de formare profesională. Deci persoanele care apoi se angajează în cadrul unei profesii reglementate și uh, formează cursuri de formare sau fac practică profesională într-un stat membru, acestea pot fi um, recunoscute în alt stat membru. Sunt lucruri care, în momentul de față, uh, sunt uh, la care se lucrează în momentul de față. De asemenea, se lucrează la recunoașterea competențelor informale, obținute în mod informal, pentru ca acestea să poată fi apoi valorizate pentru a permite o mai bună adecvare a ofertei la cerere și pentru a permite mobilitatea forței de muncă. Mulțumesc. Are cuvântul Irace Garcia Perez de la Socialiști și Democrați din partea Comisiei FAM. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Tyson, principiul egalității de gen este esențial în toate politicile europene, dar este cu atât mai adevărat în cadrul portofoliului dumneavoastră, pentru că există diferențe la nivel de salarizare între bărbați și femei de peste 16%. Femeile au și pensii mai mici. 27% din femei eh, riscă sărăcia sau excluziunea socială. Iată care este situația trebuie să ne întrebăm care sunt măsurile pe care le puteți lua pentru a remedia aceste trei date negative, pensii, salarii și um, egalitatea sau inegalitatea în fața riscului de sărăcie și excluziune socială. Deci ce puteți face pentru a reduce aceste diferențe, pentru a dar și cum puteți uh, coopera cu colegii dumneavoastră, mai ales bărbați din comisie, pentru a lupta pentru egalitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Voi începe cu ultima întrebare. Atât bărbații cât și femeile în Comisia Europeană trebuie să vegheze asupra egalității între femei și bărbați. Acesta este un drept și dreptul la o remunerație egală pentru aceeași muncă este de asemenea uh, un fapt în uh, acordul, în articolul 119 din Tratatul de la Roma se menționează faptul că remunerația trebuie să fie egală pentru muncă egală. Putem uh, adopta și alte norme pentru a promova egalitatea de gen? Nu cred. Dar trebuie să ne asigurăm că toate acordurile toate um, regulile existente să fie aplicate. De exemplu, salariile trebuie să fie mai transparente, întreprinderile trebuie să publice uh, cât câștigă bărbații și femeile, nu fiecare bărbat și fiecare femeie, dar în totalitate categoria bărbaților și cea a femeilor. Deci putem încuraja aceste practici, dar nu să le impunem prin lege. Legea există, însă ea trebuie respectată în mod inteligent. Deci salarii egale pentru muncă egală, pentru bărbați și femei, acest lucru nu înseamnă doar că atunci când uh, avem același post, trebuie să avem același salariu. E vorba aici de participarea femeilor la piața muncii. Aici se rămân încă multe lucruri de făcut. Femeile participă mai puțin la piața muncii. Um, lucrează cu normă parțială, își întrerup cariera, iau tot felul de concedii uh, pentru a se ocupa de membrii ai familiei, de copii. De multe ori femeile um, se opresc mai rapid, uh, deci ies la pensie mai repede și m-au surprins mult inegalitățile în ceea ce privește drepturile la pensie. Într-adevăr, femeile acumulează mai puține drepturi la pensie. Uh, dacă dorim ca femeile să participe mai mult la piața muncii, trebuie să se creeze condițiile pentru ca acest lucru să fie posibil. Deci e nevoie de servicii, de sprijin uh, pentru familii, de structuri um, pentru copii mici pentru că toate aceste piedici împiedică femeile să participe mai mult la piața muncii. Trebuie să remediem această situație și o putem face doar împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Constance Le Grip din partea PPE-ului de la Comisia FAM. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar desemnat, am ascultat V-am ascultat cu multă satisfacție răspunsul la întrebarea precedentă și faptul că v-ați exprimat voința de a lupta pentru mai multă egalitate între femei și bărbați uh, în cadrul mandatului dumneavoastră, atât în ceea ce privește diferențele de remunerație, acest gender pay gap, cât și în ceea ce privește diferențele de pensii, care de asemenea este o situație scandaloasă. Deci, uh, luăm notă de voința dumneavoastră și vă rog să vă elaborați răspunsul pentru că acestea sunt preocupări esențiale pentru toate femeile din Uniunea Europeană și grupul meu uh, ține la aceste preocupări. Ce inițiativ concrete veți lansa în colaborare cu uh, Comisarul pentru Egalitate de Gen pentru uh, a ne asigura că statele membre vor aplica cel puțin legislația existentă? Mulțumesc. Con- măsurile concrete pe care le vom lua pentru a ne asigura că legea va fi aplicată. În primul rând, vom uh, studia realitatea de pe teren. Uneori ne lipsesc datele în legătură cu realitatea de pe teren din statele membre și în momentul în care vom constata că statele membre nu respectă legislația, că există lacune, vom încuraja statele membre să-și schimbe comportamentul prin toate instrumentele posibile. Deci, să nu permitem discriminarea pe bază de gen. Și răspund uh, aici și colegei dumneavoastră care mi-a pus o întrebare înainte. m um, am bucurat mult când președintele Comisiei Jean-Claude Juncker mi-a spus că ar dori să fie și mai multe femei în Comisia Europeană, nu pentru că Parlamentul European dorește acest lucru, ci pentru că este convins că e bine acest lucru. Mi-a spus Maria, suntem în secolul 21 și femeile își au locul în această comisie. Și um, dacă sunt prea puține femei în comisie, acest lucru nu vă, nu vă va mulțumi. Deci este convins de acest lucru și, alături de colega care se va ocupa de egalitatea de gen și securitatea socială, vom uh, lupta pentru egalitatea de gen. Și dacă domnul Juncker are nevoie de cineva alături de dânsul, uh, în această luptă, îi voi fi alături. Sunt feministă? Da, răspund clar, da, sunt feministă pentru că femeile mai au nevoie încă de puțin ajutor și trebuie să le oferim ajutorul nostru. Aceasta este datoria noastră, misiunea noastră și fac chiar un apel în acest, în acest sens. Are cuvântul doamna Gentile. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu o salut pe doamna Tyson Criza financiară și politicile de austeritate au avut efecte devastatoare. Șomaj. Șomajul a crescut mult, serviciile sociale au fost practic dezmembrate, au fost reduse foarte mult Um, prestațiile sociale. Această situație nu este acceptabilă, trebuie ameliorate și consolidate rețelele de securitate socială, programele de sprijin public pentru a garanta că nimeni nu va fi uh, lăsat de unul singur. Domnule Tyson, vă veți angaja să introduceți un cadru juridic european care să fie un fel de plan social de protecție? care să garanteze accesul universal la bunurile și servicii publice, pentru un cadru juridic european uh, pentru cei cu salarii minime, pentru, mm, cu obiectivul ca mm, în toată Uniunea Europeană să se plătească salarii demne. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc pentru această întrebare foarte importantă dacă sunt gata să mă angajez pentru un cadru social de calitate. Da, răspunsul meu este pozitiv. Avem tratatul, este firul nostru călăuzitor. Avem și programul domnului Juncker, pe baza căruia a fost mm, ales la Parlamentul European și din acest program, cadru, reiese că trebuie ca economia socială de piață să fie stimulată. Da, are nevoie, la fel ca și legile uh, pieței, dar trebuie să fie corectată din perspectivă socială. Trebuie să ne asigurăm că se menține durabilitatea, garantând în același timp și competitivitatea care se ducă la crearea de noi locuri de muncă. Aceasta este datoria noastră. Mă întreb dacă însă ă, toate aceste măsuri au nevoie de un cadru european specific în care statele membre să fie obligate să, ă, să respecte regulile. Nu, nu cred că avem nevoie de un instrument juridic suplimentar. Cred că cu toate instrumentele juridice pe care le avem deja, cu toate competențele conferite prin tratat, de exemplu, ă, aceste norme minime în ceea ce privește dreptul muncii, uh, durabilitatea sistemelor de securitate socială cu instrumentele pe care le avem la dispoziție, suntem de partea dumneavoastră și aceasta va fi și atitudinea uh, întregii Comisii Europene. V-ați referit și la salariul minim. N-am vorbit încă, am vorbit uh, de, de un salariu, am vorbit despre un venit minim garantat. Dacă doriți și părerea mea personală, cred că ar fi nevoie de un salariu minim pe stat membru. De altfel, este și convingerea uh, președintelui Comisiei a repetat de mai multe ori acest lucru, dar nu putem impune acest lucru. În articolul 153 din tratat se spune că se prevede că nu avem competențe în acest domeniu al impunerii unui salariu minim pe stat membru, dar trebuie să încurajăm, să stimulăm statele membre pentru că știm că salariul minim poate avea un rol foarte important de jucat în ceea ce privește concurența între statele membre. Deci trebuie să le încurajăm să uh, continue pe acest făgaș, trebuie să încurajăm și statele membre care au competențe uh, în acest domeniu, dar în statele membre în care nu există încă salariul mediu, nu avem cum să impunem uh, acest salariu. Mulțumesc, doamna Maria Arena are cuvântul numele grupului SND. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit, Maria Întâi. Sunt uh, de la criza din 2008 și în acest context de dumping fiscal și de mediu, care are loc atât uh, în interiorul cât și în exteriorul Europei, au fost făcute 16.000 de restructurări de companii, uh, ducând la un șomaj în masă, masă în Europa cum putem să uh, îi... Uh, deci anumite state membre în încercarea de a-i sprijini pe lucrători uh, prin lansarea unor proceduri de informare a lucrătorilor. Legea Renault din Belgia, pe care o cunoașteți. În 2013, uh, Parlamentul European a votat un act cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor pentru ca uh, Uniunea Europeană să aibă un astfel de instrument peste tot. Aș dori să știu dacă considerați că printr-o directivă cadru e nevoie de un astfel de act și apoi uh, care ar fi nevoie de o măsură pentru a stimula industria din Europa și de a o apăra față de concurența neloială din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rena, pentru această întrebare. Restructurările sunt o realitate pe care nu o putem nega. Au avut loc foarte multe restructurări și cu siguranță vor mai avea. Dar cred că cel mai inteligent ar fi să încercăm să anticipăm. Știm cu toții că urmează anumite uh, restructurări, deci trebuie la nivel macro și microeconomic să încercăm să anticipăm astfel de situații și deci informarea și sprijinirea și consultarea lucrătorilor reprezintă un uh, instrument indispensabil. Toți lucrătorii dintr-o regiune trebuie să aibă posibilitatea să se întrunească, să-și unească forțele. E vorba de lucrătorii care sunt amenințați cu șomajul și trebuie ca într-un uh, oraș sau într-o regiune uh, să se analizeze situația, să se constate felul în care poate să fie mai bine pregătită o astfel de restructurare din perspectiva uh, uh restructurilor sociale. Cred că anticiparea este întotdeauna de dorit. Știu că raportul SERCAS a solicitat uh, o directivă în acest sens. Știu că Comisia a hotărât uh, să nu uh, legifereze în acest domeniu, ci a hotărât să opteze pentru o recomandare. În orice caz, Cred că trebuie să folosim această recomandare, să promovăm anticiparea de care vorbeam înainte și știm, de asemenea, că și în anumite sectoare legislația pe care o avem în domeniul consultării și a informării lucrătorilor, uh, deci are loc o revizuire a legislației în curs Uh, deci trebuie să finalizăm acest proces și după ce el va fi încheiat, după ce revizuirea va fi încheiată, să hotărâm dacă mai trebuie să legiferăm. De exemplu, să vedem în ce constau concepte precum consultarea, concertarea și așa mai departe. Sigur că mai e loc de mai bine, dar în orice caz să așteptăm rezultatele evaluării și apoi să vedem dacă avem nevoie de uh, instrumente suplimentare pentru a anticipa mai bine astfel de de, de uh, instrumente. Deocamdată nu mă pot pronunța, trebuie să așteptăm evaluarea și după aceea să dăm dovadă de curaj și să avem o poziție. Mulțumesc, doamna Teres Comodini Cacia, Uh, care reprezintă grupul PP de la Cultura de Cultură are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat. Uh, se pare că există un acord că printre prioritățile sale cele mai importante, Comisia trebuie să, să stimuleze crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Cum, cum intenționați să vă aduceți contribuția la sistemele de învățământ pentru a genera creștere economică în Europa? cum veți uh, contribui la mobilitatea tinerilor, la dezvoltarea competențelor la acesta, dar și la capacitatea lor de a ocupa un loc de muncă. În ceea ce privește garanția pentru tineret, care a fost uh, tocmai prevăzută pentru a combate șomajul rândul tinerilor, se pare că din septembrie 2014 doar două state membre au folosit aceste fonduri. Problema nu o reprezintă disponibilitatea banilor, ci Uh, folosirea lor uh, lentă de către statele membre. Care va fi uh, măsura dumneavoastră pentru a rezolva această situație? Mulțumesc! Mulțumesc! o legătură mai bună între pregătire, între învățământ și piața muncii reprezintă într-adevăr o prioritate pentru noi. Această nouă comisie ar do- și-ar dori să acorde mai multă importanță acestui, uh, uh, acestei legături, acestei conexiuni decât în trecut. Competența pentru formarea profesională și formarea continuă sunt tot mai importante. Direcțiile generale care se ocupă de aceste domenii au fost uh, încredințate uh, DGM-ului. E o decizie mult mai mult decât simbolică, pentru că astfel se arată faptul că formarea și uh, învățământul sunt legate direct de uh, ocuparea și de, de ocupare și de piața muncii. Știm foarte bine că uh, nu toată lumea e de acord cu noi în domeniul învățământului, toată lumea știe că educația e ceva mai mult decât ocuparea, dar uh, cred că în ceea ce privește uh, formarea continuă, uh, tranziția spre piața muncii să fie înlesnită și în orice caz aceasta este, este, este intenția mea. În ceea ce privește Garanția pentru tineret. Da, sunt conștientă de faptul că aici avem de-a face cu anumite întârzieri. Am acordat statelor membre posibilitatea de a lăsa programe operaționale mult mai repede decât de obicei. Franța și Italia au procedat așa, așa cred că și Lituania și Spania. Spania are un program puțin mai mare care are de-a face și cu Fondul Social European. Deci, evaluarea de către serviciile Comisiei necesită mai mult timp decât am crezut noi. Uh, e adevărat că poate nu uh, folosesc banii chiar așa de repede cum ar trebui, dar există și alte aspecte. Există fonduri din uh, cadrul financiar multianual care nu au fost uh, cheltuiți, deci încercăm să armonizăm toate aceste măsuri. Pe de altă parte, vom face tot ce putem pentru ca bugetul pentru noua perioadă de programare să fie cu adevărat uh, cheltuit. Uh, trebuie să ne asigurăm că banii ajung unde trebuie pentru a înfăptui reformele structurale care, uh, structurale care să dea noi perspective tinerilor. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Rodriguez, care reprezintă grupul socialiștilor. Hearing is, is coming to an end. Um Înțeleg că această audiere se apropie de sfârșit, dar, doamnă Tyson, avem nevoie de angajamente clare din partea dumneavoastră. Suntem siguri că următoarea comisie va fi judecată după capacitatea sa de a reduce șomajul și în special șomajul în rândul tinerilor, sărăcia copiilor, în rândul copiilor și dumpingul social. Asta înseamnă că dumneavoastră va trebui să vă luptați pentru o uh, politică economică cu o componentă socială puternică. Va trebui să vă luptați pentru atingerea obiectivelor sociale uh, din strategia UE 2020 prin recomandări specifice de țară formulate. Și de asemenea, uh, Trebuie să formulați obiective sociale mai puternice în cadrul uh, zonei euro și Uniunii Europene Monetare. Așadar, vreau să întreb uh, ce le veți uh, cere colegilor dumneavoastră Pertainen și Dombrovski pentru ca aceste obiective să fie îndeplinite. Ja, dank u wel mevrouw. Ik denk dat we... Vă mulțumesc. Am convingerea că trebuie să avem în vedere rezultate tangibile și trebuie să formulăm obiective concrete. Structura actuală a Comisiei este una colaborativă deci nu lucrăm fiecare exclusiv în domeniul nostru, uh, nu suntem limitați la portofoliile noastre, trebuie să colaborăm fiecare cu fiecare. Atunci când uh, vine vorba de crearea uh, unor noi locuri de muncă, atunci toți membrii colegiului comisiei trebuie să colaboreze pentru că trebuie să găsim calea creării unor programe de investiții, trebuie ca împreună să formulăm anumite uh, uh măsuri, trebuie să ne asigurăm de caracterul orizontal al anumitor obiective, astfel încât uh, uh anumite elemente de pildă pentru protecția tinerilor să fie regăsite în toate politicile sectoriale în ce privește Uniunea Europeană Monetară și zona euro, voi colabora de pildă cu colegul Pierre Moscovici. Și sub coordonarea vicepreședintelui vom, uh, ne vom coordona uh, și ne vom conceta măsurile. Ne vom asigura de utilizarea uh, indicatorilor sociali, care deocamdată sunt titulați indicatori auxiliari um, eu consider că acești indicatori sociali trebuie să aibă între timp uh, aceeași pondere ca și indicatorii economici. Și în baza acestor indicatori vom putea să formulăm recomandări specifice de țară. Eu cred că aceasta este cea mai importantă sarcină uh, pe care va trebui să mi-o asum. Deci colaborarea cu colegii este foarte, foarte importantă și nu pot decât să vă asigur că eu îmi voi aduce contribuția la această colaborare. Mulțumesc că dăm acum cuvântul doamnei Ferhaien din partea Comisiei Cult PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt state membre care au introdus sistemul dual de pregătire și care astfel au o rată mai scăzută a ă, șomajului. Totuși, acest sistem nu poate fi copiat unul la unul în alte țări pentru că există diferențe și între sistemele educaționale dintre aceste Eh, între aceste țări. Însă, legătura dintre educație și pregătirea vocațională eh, se pare că este una favorabilă reducerii eh, reducerii șomajului. Veți aborda așa, dar acest model ca pe o soluție la problemele cu care veți fi confruntată? Și Uh, cum veți aborda uh, uh, programul Grundvig, care este de non-educație, sau programele de, de educație a adulților? care până acum au fost finanțate doar din Fondul Social European. Mulțumesc, stimată colegă. Am vorbit deja în expunerele mele despre sistemul dual de pregătire. Știm că este o metodă care a dat deja rezultate pozitive. Știm că prin această metodă persoane care au încheiat o anumită calificare au găsit rapid Uh, un loc de muncă. Dar, după cum chiar dumneavoastră a spus, nu există o soluție unitară pentru toată lumea. Nu, acest sistem nu poate fi aplicat în toate uh, statele membre. Însă există programe, uh, programe care pot fi accesate și prin Erasmus Plus, care iată permite inclusiv mobilitate și colaborare internațională. Uh, Eh, există alte posibilități prin care eh, pot, se poate face un schimb de bune practici, se poate vedea care sunt punctele forte, care sunt punctele vulnerabile ale unui sistem, ale celuilalt sistem. Prin faptul că învățăm unii de la alții, putem să și eh, adaptăm inovațiile care au fost, s-au constatat într-o parte în altă parte. Da? Deci uh, nu mă refer doar la scurte vizite făcute într-o altă țară, vizite de documentare, ci eu cred că banii trebuie cheltuiți într-adevăr pentru un schimb real de uh, informații. Eu sunt o mare promotoare a acestui sistem uh, dual și uh, am uh, avut plăcerea să constat eficacitatea ei. Cine încă nu este convins, uh, poate o va face de, de acum încolo. De altfel și și angajatorii agrează această formă de pregătire. Din păcate, există uh, mijloace care nu sunt exploatate. De pildă, în educația adulților, uh, benchmark-ul este, indicatorul este de exploatare uh, și accesare a 15% din fondurile uh, puse la dispoziție. Uh, din păcate, acest indicator nu este atins, ci exploatat doar în, funcție de, în proporție de 10%. Ar fi de dorit să fie utilizat de mai multe persoane. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Veronica Montanie, ultima vorbitare, PP. Como Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Tyson, sunt ultima care pun o întrebare în numele grupului meu. Doresc să vă felicit pentru prestanța dumneavoastră de astăzi. Vă cunoașteți dosarele, v-ați angajat în lupta împotriva sărăciei și pentru a veni în ajutorul persoanelor celor mai vulnerabile, celor defavorizate. Sunt sigură că vom putea colabora bine împreună pentru a atinge obiectivele strategiei UE 2020 și pentru a construi o societate mai justă și mai durabilă, așa cum ați spus în discursul dumneavoastră inițial. Mă bucur că ați menționat semestrul european care va avea o dimensiune socială mult mai clară decât până acum. Um, tocmai asta dorește Comisia noastră parlamentară. Dorim să reducem șomajul, sărăcia și excluziunea socială. Am două întrebări, chiar dacă știu că ați adus răspunsul la acestea. Ce măsuri propuneți pentru a consolida dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare? Și cum veți favoriza accesul persoanelor cu dizabilități la piața muncii? Um, Veți uh, face ceva în acest dosar? Veți aduce elemente noi în acesta? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Într-adevăr, nu pot decât să repet faptul că doresc că semestrul, social, uh, semestrul european să aibă o dimensiune socială mai clară. Um, cred că toți colegii din Comisie au înțeles acest lucru. Deci, ne vom asigura că vom beneficia de um, cei mai buni indicatori sociali care vor avea mai multă greutate față de cei economici, pe lângă cei economici și că nu vor fi folosiți doar pentru a lua cunoștință de situație, ci și pentru a îi folosi apoi în recomandările specifice pe țară. Putem implica mai bine partenerii sociali în uh, într-un semestru european mai social, da, bineînțeles. Pornind de la crearea unui program pentru ocupare și până la recomandările specifice pe țară, în toate aceste faze partenerii sociali trebuie implicați și parlamentele naționale trebuie implicate, parlamentele naționale care trebuie să um, verifice acordarea bugetelor și să-și însușească aceste priorități. Deci dialogul cu parlamentele naționale trebuie favorizate. Cereți de asemenea legislație concretă pentru accesul persoanelor uh, cu mobilitate redusă. Știu că un milion de persoane cu mobilitate redusă a cerut um, legislație pentru accesibilitate, Parlamentul a trimis uh, scrisori uh, pentru a sprijini această inițiativă. Grupurile politice au făcut-o. Știu că serviciile Comisiei pregătesc astfel de propuneri și cu siguranță eu voi uh, examina aceste propuneri în mod prioritar pentru ca imediat ce acestea sunt gata să le putem prezenta Parlamentului pentru a ameliora accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă, creând în același timp o piață internă a bunurilor și serviciilor pentru adaptate lor, pentru ca aceștia să aibă acces la produse mai ieftine, dar și mai inovante, pentru că pe piața internă se poate mm, exista mai multă concurență și astfel se poate promova inovarea și toate acestea în avantajul persoanelor cu mobilitate redusă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns la întrebările Comisiei pentru Ocupare și la, cele, la întrebările celorlalte uh, comisii participante. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte interesante adresate doamnei Tyson. Acum doresc să o invit pe doamna comisar desemnat să facă o mică declarație uh, finală de 4-5 minute în care să spuneți tot ceea ce nu ați putut spune până acum sau uh, pentru a completa anumite uh, răspunsuri mm, care au fost prelimitate din cauza timpului. Vă rog, doamnă Tyson, aveți cuvântul. Vă puteți formula acum discursul final.